Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Bună ziua, doamnelor și domnilor. I don't think that we've got a lot of us members of European Parliament uh, sitting and watching. Cred că nu sunt uh, mulți colegi prezenți în sală. Vă mulțumesc pentru că ați venit, dragă prietene. Doamna Sander, și împreună cu un alt uh, membru, împreună cu mine, suntem trei, extraordinar. A, și dumneavoastră sunteți prezent. Patru, îmi cer scuză. Cinci. Nu, suntem numeroși. Great. But we've got our rapporteur. Dar Haideți să începem. Punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există niciun comentariu, ordinea de zi poate fi adoptată fără niciun fel de modificare. Vă mulțumesc, nu am nicio comunicare specială astăzi. Procesele verbale al reuniunii din 11 12 iulie, 5 septembrie 2016. Nu știu dacă există remarci. În legătură cu acestea, vă mulțumesc, acestea sunt aprobate. you, the, the title, which is very long. Avem un titlu lung, cred că durează un uh, minut, obiective anuale obligatorii privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 pentru o Uniune energetică rezilientă și pentru a respecta angajamentele asumate în cadrul acordului de la Paris și modificarea regulamentului cu numărul 525 din anul 2013 al Parlamentului European și Consiliului primind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și de raportare a altor informații relevante pentru schimbările climatice. Dragă Benedek, titlul este suficient de lung, astfel încât ai avut timp să ajungi la reuniunea Comisiei ITRE. Aș dori să spun că în octombrie 2014, liderii europeni au stabilit un obiectiv obligatoriu de reducere de cel puțin 40% până în anul 2030 în comparație cu anul 1990. În plus, Știți că unele sectoare ale economiei nu sunt uh, acoperite de ETS-ul european și acestea trebuie să-și reducă emisiile cu 30% până în 2030, în comparație cu anul de referință 2005, aducându-și astfel contribuția la atingerea obiectivului uh, general. Propunerea de regulament transpune aceste angajamente în uh, obiective obligatorii de reducerea emisiilor cu, de gaze cu efect de seră pentru fiecare stat membru pentru perioada 2021-2030 în temeiul respectării principiilor corectitudine, eficacității din punct de vedere al costurilor și al integrității de mediu. Comisia competentă pe fond este desigur Comisia pentru un Mediu. Raportorul din Comisia MV este colegul nostru Gerben Iar Gerbrandi din partea ALDE. Dumnezeu este și membru supleant al comisiei noastre, al comisiei ITRE. Și vom putea avea un uh, schimb de opinii și cu colegul nostru care este raportor principal. Și haideți să trecem la discuții. Aș dori să îl rog pe raportorul nostru, domnul Benedek Iavor, din partea grupului politic GUE să ne prezintă, să ne prezintă punctul său de vedere. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt din grupul politic al uh, verzilor, însă oricum, domnul președinte, dacă este vorba de aspecte de mediu, este clar că aveți o perspectivă ecolo, ecologistă. Da, nu, nu apartenența la grup, un grup politic este importantă și sper că această perspectivă se va reflecta și în colaborarea cu raportorii din umbră. Vă mulțumesc pentru cuvintele introductive și pentru că ați uh, așteptat uh, până când am uh, sosit, pentru că am avut și alte angajamente paralele în alte comisii. După cum ați spus, pe bună dreptate, Comisia ITRE redactează un aviz pentru Comisia ENVI, care este competentă pe fond, cu toate acestea, consider că există câteva elemente importante pentru membrii comisiei noastre, elemente care vor contribui la îmbunătățirea regulamentului privind partajarea eforturilor privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Desigur, în momentul în care Comisia a făcut publică propunerea, a încercut a încercat să țină seama de evoluțiile legate de acordul climatic de la Paris și de măsurile urgente de care avem nevoie pentru a atinge obiectivele convenite la Paris. Domnul președinte, îmi cer scuze. Cred că trebuie să schimbăm ordinea, ordinea canalelor de interpretare engleza ar trebui să fie pe canalul 2. Nu știu, în acest moment pe canalul 2 uh, se aude o altă, se aude o altă limbă. Dacă vă deranjează, voi continua limba engleză, aș putea să vorbesc și în limba mea maternă, însă poate pentru majoritatea Colegilor este mai ușor să mă urmărească în engleză decât în minunata limba mea, limba mea maternă, maghiara. Deci, revin la propunerea comisiei care parțial răspunde cerințelor uh, stabilite, însă cred că trebuie să actualizăm ambițiile pachetelor energetice și de mediu ale Uniunii Europene pentru a putea respecta obiectivul de 1,5 grade stabilit în acordul climatic de la Paris. Aș dori să vă atrag atenția asupra câtorva elemente pe marginea cărora cred că va trebui să colaborăm în Comisia ITRE. În primul rând, ținând uh, cont de faptul că între 2016-2020 se, se preconizează reducerea emisiilor de uh, dioxid de, de carbon, propunerea Comisiei s-ar putea să ducă la um, la denaturarea uh, situației, deci cred că ar trebui să plecăm de la un an mai vechi și, în plus, trebuie să ne asigurăm că nu răsplătim statele care nu respectă obiectivele stabilite și cred că trebuie să acordăm atenție mai mare eforturilor fiecărui stat uh, membru în parte. Apreciez propunerea Comisiei Europene în legătură cu anularea uh, depășirii, depășirii obiectivelor uh, din perioada, din perioada trecută și că ar trebui să, um, să reducem numărul de certificate pe pieță, Pe piață. În ceea ce privește mecanismele de flexibilizare, avem nevoie de, de aceste mecanisme pentru a permite o ajustare corectă în Uniunea Europeană. În același timp, trebuie să ne asigurăm că nu creăm noi lacune. Deci mecanismele de uh, flexibilitate sunt gândite pentru a asista statele membre în atingerea cerințelor necesare, însă trebuie să evităm situațiile în care statele membre ar putea să nu, să nu atingă cerințele stabilite prin acest regulament de partajare a eforturilor. În proiectul meu de aviz cer um, verificări mai timpurii și un mecanism de monitorizare eficace, pentru că știm foarte bine, în Uniunea Europeană este uh, important nu doar să adoptăm un regulament, ci să monitorizăm modul în care acesta este respectat. Trebuie să controlăm modul în care statele membre respectă cadrul de reglementare european și pentru acest lucru avem nevoie de mecanisme de revizuire puternice pentru a reacționa anumitor, dacă se întâmplă anumite deficiențe la, la timp. Propunerea Comisiei nu ar permite statelor membre să recurgă la măsuri suplimentare dacă rămâne în urmă din punctul de vedere al atingerii acestor obiective. Deci eu aș cere um, să avem o verificare anuală a conformității, o raportare de două ori pe an a măsurilor preconizate, ceea ce nu ar însemna o sarcină administrativă suplimentară pentru statele membre. Există și alte puncte importante pe care le voi discuta, desigur, cu raportorii din umbra, însă cred că acestea sunt uh, cele mai importante provocări cu care se va confrunta Parlamentul European, pe care va trebui să le prezinte Comisia Europeană astfel încât regulamentul de partajare a eforturilor să fie suficient de ambițios când vine vorba de obiectivele de eficientizare a folosirii energiei electrice și pentru a reflecta și ultimele evoluții șocante din uh, zona arctică care ne, ne-au demonstrat că avem nevoie de uh, cel mai ambit de un regulament uh, cât mai ambițios pentru a combate schimbările climatice, pentru că dacă nu vom face acest lucru, clima globală va fi în pericolul de a colapsa și împreună cu raportorii din umbră sper că vom uh, reuși să redactăm un aviz al comisiei noastre care să fie apoi adoptat de Comisia Envi, astfel încât propunerea Comisiei Europene să fie schimbată, astfel încât în Uniunea Europeană să există un regulament de partajare a eforturilor adecvat care să, fie, care să, poată fi, să poată fi respectat de statele membre și care să ne fie util într-o combatere eficace a schimbărilor climatice. Mulțumesc! Ați avut uh, puțin mai mult timp. Și acum are cuvântul doamna Cumpula Natri, care înlocuiește pe doamna Bonafe. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Simona, din păcate, este încă pe un aeroport în uh, Italia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, regulament privind partajarea eforturilor reprezintă un nou pas important în tranziția Uniunii Europene spre o economie cu emisii reduse de, de, de dioxid de, de carbon. În Comisia ITRE o să discutăm contribuțiile statelor membre la decarbonizarea economiei dincolo de sectoarele ETS. Discutăm de industriile mici, IMM-uri, uh, clădiri, gestionarea deșeurilor și așa mai departe. Această propunere dorește să reducă emisiile europene cu 30% în comparație cu anul 2005 este o propunere cuprinz, uh, cuprinzătoare cu care grupul nostru politic este de acord. Trebuie să facem față uh, consecințelor uh, schimbărilor climatice, competiției tot mai acerbe globale și cu toate acestea trebuie să profităm de această ocazie. Trebuie să ne, să ne gândim la noile tehnologii care apar în sectorul transporturilor, la uh, izolarea termică a clădirilor și a noilor modalități de a crea produsele pentru a ajunge la un nou model economic. O abordare obligatorie trebuie să fie facilitată printr-un cadru reglementat bine gândit trebuie să um, urmează să discutăm despre decizia cadru privind ETS, partajarea eforturilor pe lângă propunerile Comisiei privind noul pachet de vară. În legătură cu partajarea eforturilor, Parlamentul European poate să-și aducă contribuția adăugând solidaritate și coerență propunerii Comisiei și aș dori să reiterez două aspecte importante dacă propunerea, ne întrebăm dacă propunerea Comisiei este suficient de ambițioasă în lumina Um, mecanismului de flexibilitate care a fost uh, amintit și de raportor. Trebuie să analizăm impactul potențial al uh, noi uh, flexibilități, legătura între ETS și LULUCF, să ținem seama de reducerea emisiilor până în 2050 și de eforturile suplimentare pe care Uniunea Europeană va trebui să le facă după acordul de la Paris. Apoi, echita, uh, cât de echitabilă este această propunere. Trebuie să ținem cont, desigur, de caracteristicile specifice din statele membre. Textul însă trebuie să fie echilibrat pentru a determina statele membre să treacă la acțiuni. Vă mulțumesc, doamna Punset. Una vez estudiado el texto, am studiat textul propunerea Comisiei pentru a reduce emisiile din uh, sectoarele vizate este un bun document inițial, însă este practic uh, indispensabil ca Parlamentul European să mărească ambițiile pentru acest text dacă chiar vrem să atingem obiectivele din acordul de la Paris. În acest document există foarte multe teme controversate, însă noi credem că ne vom lupta ca să îmbunătățim textul, deși avem puțină marjă de flexibilitate. De exemplu, ce privește procentele care sunt atribuite uh, statelor membre și e un echilibru care a fost greu găsit și deci este complicat să-l schimbăm. Deci uh, vom continua să facem tot ce putem pentru ca textul să se îmbunătățească, însă fără să aducem atingere um, echilibrelor fragile. Cum spuneam, avem puțină marjă de flexibilitate. Concret, noi credem că agricultura este unul dintre sectoarele unde se pot face mai multe eforturi. Agricultura nu trebuie să se afle uh, în uh, marginea tranziției energetice. Nu puteți să reduceți rolul agriculturii doar la, um, ca fiind un sector care uh, doar absoarbe emisiile de dioxid de carbon, pentru că știm foarte bine că este și un sector care uh, riscă ca pe viitor să um, emită mai multe, uh, mai mult dioxid de carbon sau gaze cu efect de seră. De aceea trebuie să ținem cont de această realitate și atunci agricultura trebuie să fie și ea o contribuitoare netă la efortul de reducere a acestor uh, gaze. Și agricultura poate, face, poate să facă acest efort uh, printr-o politică de uh, orientare, de exemplu, să se facă mai mult agricultură uh, biologică, ceea ce presupune un consum mai scăzut grupi de fertilizant și pesticide. În al doilea rând, mi se pare foarte importantă tema flexibilității în propunerea comisiei, pentru că putem să compensăm emisiile prin uh, replantarea pădurilor. Mi se pare că este o idee bună, însă s-ar putea să exuridice și să ajungem la un sistem ineficient pentru că sunt um, copaci uh, bolnavi, copaci care sunt smulși din cauza furtunilor sau care, sunt, um, care dispar din cauza incendiilor de pădure și nu toți aceștia sunt luați în calcul sau nu se replantează pădure în același ritm. De aceea trebuie să ținem cont în această propunere de toate măsurile pe care le putem lua pentru a salvgarda viața uh, suprafețelor noi împădurite, ca să um, putem să conservăm și procesul uh, procentul de uh, biomasă. Pentru că știm că oricum acest lucru este foarte important în general pentru protecția mediului. Apoi, pentru a reduce sarcina birocratică, s-a mărit uh, uh durata până în momentul în care se va face revizuirea legislativă. Da, evident că e mai simplu să faci o revizuire o dată la 5 ani decât uh, o dată pe an. Însă, uh, să fim atenți pentru că obiectivele sunt fixate pe o bază anuală și ar fi foarte simplu pentru statele membre să nu le respecte. De aceea nouă ne s-ar părea util ca această revizuire să se facă și raportare măcar o dată la 2 ani. Mulțumesc! Domnul Benset, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Sean Kelly n-a putut să fie astăzi prezent și de aceea iau cuvântul în numele său. Este foarte important ca Uniunea Europeană să rămână lider în domeniul uh, luptei împotriva schimbărilor climatice și este foarte important să îndeplinim și obiectivele din acolo de la Paris. A avea un echilibru între angajamentul nostru în eforturile mondiale de uh, reducere a schimbărilor climatice și menținerea competitivității economiei europene, și eforturi echitabile, uh, bine împărțite între statele membre, este obiectivul nostru. Propunerea comisiei este una ambițioasă și, cum spuneam, trebuie să menținem echilibrul între flexibilitate și intensificarea acțiunilor reale. Munca noastră pentru a uh, prezerva um, marja de flexibilitate pentru statele membre și pentru a le mări um, alocarea um, cotelor de certificatelor de emisii, folosirea LULUCF, toate acestea sunt acțiuni importante și știm că LULUCF este foarte important, mai ales pentru acele țări care încă au suprafețe agricole mari și suprafețe împădurite destul de mari. Să nu uităm că și tăierea pădurilor uh, uh, joacă un rol important în um, efortul de reducere a um, emisiilor și, prin urmare, și reîmpădurirea. Trebuie de asemenea să prevenim uh, um, delocalizările care vor duce până la urmă la o creștere a emisiilor pe nivel, la nivel mondial atât sectoarele ETS cât și cele care nu sunt ETS uh, trebuie să-și aducă contribuția pentru că obiectivul este unul comun, reducere cu 40% până în 2030 față de uh, nivelul din 1990. Uh, Cred că această propunere permite să avem un sistem mai echitabil și este un bun punct de plecare din 2021 știind că mai multe state membre deja au avut dificultăți în a-și atinge obiectivele din anul 2020. Și atunci, pentru ei va exista un impact mai mare. Cum spuneam, este un bun punct de plecare și vom putea să îmbunătățim propunerea, astfel încât să se facă de asemenea reducere eficientă din punct de vedere a costurilor în sectoarele care nu sunt uh, ETS, nu fac parte din sistemul ETS. Acum, în numele Comisiei, Artur Runge Metzger din partea Direcției Generale Climă. Vă mulțumesc frumos pentru că m-ați invitat. Cred că pot și eu să fac câteva observații succinte, deoarece toată lumea a avut suficient timp să citească propunerea și să o analizeze. Mulțumim celor care consideră că propunerea Comisiei este una echilibrată în ce privește partajarea costurilor și a eforturilor și menținerea integrității cum spuneam, câteva observații ca să vă dau garanții în ceea ce privește uh, realizările uh, pe care le aveam în vedere pentru perioada precedentă, nu avem în vedere să uh, reportăm pe perioada următoare uh, ceea ce n-am reușit să, uh, efect, să facem, să obținem în perioada precedentă. Uh, Consiliul nu a cerut acest lucru și mecanismul de conformitate uh, în vigoare este unul foarte complex, ar fi greu să îl uh, transferăm, oricum el va continua să rămână în vigoare. Oricum, noi nu vrem să se creeze niciun fel de lacune juridice. Comisia a fost foarte prudentă și conservatoare în abordarea sa. În ceea ce privește verificările de conformitate, noi ne dorim să avem un sistem care este uh, ușor de folosit, care prezintă o sarcină, o povară administrativă mai mică, atât pentru statele membre cât și pen, cât pentru comisie. De aceea am preferat un mix de măsuri mai dure și măsuri mai soft. Uh, măsurile soft uh, sunt controle anuale a statelor membre pentru a vedea dacă uh, sunt pe care ce bună pentru a-și îndeplini obiectivele, dar în cazul în care nu au luat măsurile care se impun, nu le vom uh, um, târâ în fața tribunalului. Însă, dacă cu ocazia verificării uh, cincinale se ajunge exact aceeași concluzie, atunci avem dreptul să deschidem, să lansăm o procedură în fața curții de la Luxemburg. Oricum, sunt anumite măsuri pentru care e nevoie de minim 5 ani de zile pentru a mobiliza uh, um, fondurile și pentru a obține rezultate concrete. Ar fi imposibil să facem acest lucru doar după un an de zile. În ceea ce privește tăierea ilegală a pădurilor care a fost menționată, da, această propunere nu cuprinde și emisiile din partea pădurilor. Uh, de fapt, veți discuta această propunere după amiază, după orele 17 și în cazul în care se taie păduri, uh, acest lucru oricum uh, <laughs> intră pe, în bilanțul emisiilor Uniunii Europene. Aș vrea să mai spun că nu sunt de acord cu um, cei care afirmă că agricultura uh, este cumva pe din afara acestei propuneri. Nu este adevărat, agricultura trebuie să continue să-și reducă emisiile. Noi ne-am dorit însă să dăm uh, um, exploatațiilor agricole și fermierilor să uh, analizeze ce posibilități le oferă sectorul LUCEF și că au mai multe posibilități uh, pentru a reduce emisiile. De aceea am creat această nouă punte între uh, propunerea lui LUCEF și um, măsurile deja în vigoare, dar nimeni nu are de gând să lase pe din afară sectorul agricol. Vă mulțumesc frumos pentru observații. Domnul Benedict Iaro, dacă dorește să tragă concluziile, ați putut vorbi timp de șapte minute și jumătate în, în introducere. Acum, vă rog frumos să nu um, vorbiți decât 30 de secunde. Da, așa am să fac. Mulțumesc eh, raportorilor din umbră și colegilor și reprezentantului comisiei, e bine că avem uh, loc de mai mm, că putem să îmbunătățim această propunere. Oricum, mă voi întâlni cu raportorii din umbră din comisie și să sperăm că munca noastră va fi una de succes. Vă mulțumesc, nu numai pentru faptul că v-ați respectat timpul alocat. Vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pornea de zi, dar mai întâi vă dau calendarul pentru acest uh, aviz. Proiectul de aviz pe 12 ianuarie va fi discutat în comisie, votul ar trebui să aibă pe 23 martie și votul în uh, comisia competentă pe fond, ENVI, uh, este prevăzut pentru 29 mai. Oricum, noi trebuie să votăm cel puțin două luni înaintea votului de la ENVI dacă vrem să putem influența raportul principal. Acum, punctul 5, planul de acțiune pe perioada 2016-2020 pentru e-guvernare, raportor, doamna Angelica Mlinar, din partea grupului ALDE, și aș vrea să vă amintesc că Comisia Europeană a publicat această comunicare în aprilie anul curent, deci practic în urmă cu șase luni. Se numea uh, Plan de acțiune pentru guvernare la nivel european pe perioada 2016-2020, un plan de acțiune care uh, este cel de-al doilea, primul era pe perioada 2011-2015. Comisia Lider este IMCO, care pregătește de altfel un raport din proprie inițiativă, însă ITRE s-a asociat în temeiul regulii 54, ceea ce este foarte important, deoarece ni s-au conferit câteva competențe exclusive pe niște chestiuni primordiale. Este primul schimb de opinii în comisia noastră pe acest dosar Aș dori să o rog pe Angelica să ia cuvântul. Uh, uh, chair and dear colleagues, let me say that I'm very happy to have this exchange of views. Mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc că, că mi-ați dat cuvântul. Abia aștept să discut uh, cu colegii pe această temă. Cum a spus și președintele, avem competență exclusivă pe uh, mai multe uh, chestiuni. Guvernarea electronică este un element cheie din uh, agenda pentru o piață unică digitală, pentru că facilitează viața cetățenilor, a companiilor, reduce sarcina administrativă. Sunt foarte multe de spus, dar aș vrea să mă concentrez pe câteva aspecte și apoi aș prefera să aud ce au de spus colegii. Salut comunicarea uh, Comisiei uh, din aprilie. S-au întreprins deja multe pe plan european pentru a îmbunătăți uh, um, act, um, piața digitală și guvernarea um, electronică. Au existat mai multe inițiative pentru um, achizițiile publice online, pentru a obține cărți de identitate online și Multe alte asemenea formalități administrative sunt disponibile acum online. Există de asemenea un cadru de interoperabilitate care este în curs de aplicare și care trebuie salutat. Avem nevoie de o structură coerentă și consecventă și o mai bună punere în aplicare la nivelul statelor membre și o mai bună uh, Um, folosire a structurilor de IT dacă vrem să garantăm o interoperabilitate totală între statele membre. De aceea avem nevoie de un catalog european, de exemplu, a standardelor uh, de ICT pentru achizițiile publice. De asemenea, avem nevoie de un cadru pentru transformarea digitală a um, practicilor de guvernare adaptabilitate, flexibilitate, site-uri ușor de folosit, toate aceste aspecte sunt deosebit de importante. Știm că există trenduri uh, tehnologice care trebuie luate în considerare, ca de exemplu uh, cloud computing uh, sau open data. Dacă toate um, statele ar prefera um, sistemele de tip deschis, atunci ar fi și mai ușor de folosit pentru toți uh, utilizatorii. Există apoi uh, uh, faptul că prea puțin cetățeni profit de, uh, profite de e-guvernare. Ne trebuie o abordare care să fie mai prietenoasă cu utilizatorul. Comisia ar putea să dea exemplu și multe dintre serviciile sale ar putea să fie mai ușor de accesat online. Să există semnătura electronică, facturile electronice și plătibile online și așa mai departe. Eu cred că OISO și alte instituții europene, ca de exemplu Parlamentul, ar trebui să facă mai multe ca să dea dovadă de um, că sunt pionier în domeniul uh, guvernării electronice. Să nu uităm însă că pentru că acest plan de acțiune inovator să poate să fie pus în aplicare, trebuie să existe niște condiții uh, îndeplinite prealabil, ca de exemplu infrastructura, fluxul de date, volumul de date, uh, internetul de bandă largă, toate acestea trebuie să existe în toate statele membre. Numai așa uh, vom putea să permitem companiilor și cetățenilor să folosească în mod eficient noile tehnologii. Și de asemenea, cred că trebuie să profităm de această oportunitate. Aștept cu nerăbdare comentariile colegilor. Mulțumesc. very much, uh, madam. Mulțumim foarte mult. Uh, doamna Sander, din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, guvernanța electronică este un, are un potențial esențial pentru reînnoirea relației între cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și cu autoritățile publice, pe de altă parte. Digitalizarea serviciilor publice permite tuturor să câștige timp, bani și eficiență și transparență și permite reducerea birocrației în administrație, ceea ce este foarte important pentru întreprinderi și mai ales pentru IMM-uri. Susțin, deci, demersul Comisiei Europene și planul său de acțiune care merge în direcția corectă. Avem uh, nevoie de o cooperare la nivel european pentru a asigura interoperabilitatea transfrontalieră a sistemelor noastre subscriem diverselor um, principii uh, enunțate în plan, ghișeul unic, uh, interoperabilitatea, open data, um, achizițiile publice online și așa mai departe. Și aș vrea să fac uh, patru observații. Prima este că încrederea este ingredientul principal al reușitei. Trebuie ca utilizatorii și întreprinderile să poată avea încredere în administrarea capacităților sale de a își proteja datele personale. Al doilea lucru important uh, este incluziunea digitală administrația online nu trebuie să înlocuiască total administrația clasică, de exemplu în mediile rurale, unde sunt foarte multe persoane în vârstă sau persoane care nu știu să folosească mediul digital, administrația și statul trebuie să fie prezente și să nu creeze fracturi, lacune numerice digitale în al treilea rând, serviciile online trebuie să fie orientate către utilizator și să fie uh, ușoare, prietenoase la întrebuințare. Și, în al patrulea rând, aș vrea să spun că instituțiile europene, precum a spus și colega mea, ar trebui să dea un exemplu. Aș spune că am, am putea începe prin a, începe, a traduce uh, site-urile internet ale instituțiilor europene în diversele limbi de lucru ale Uniunii, pentru că în ziua de azi totul este în engleză și nu toată lumea știe această limbă. Deci uh, trebuie ca site-urile noastre să fie mai accesibile. Eu uh, aștept cu nerăbdare proiectul de aviz al uh, colegei noastre Mirna și vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim. Acum dăm, mergem la grupul social colegul Zorinio Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor uh, din umbră puteți să contați pe întreaga mea colaborare și a grupului meu și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră câteva observații legate de acest plan de acțiune și de integrarea acestui plan în altă inițiativă din domeniul digital. Uniunea Europeană, știm, traversează o perioadă dificilă și este important pentru identitatea europeană să ne afirmăm uh, această identitate pe baza valorilor umaniste, pe baza drepturilor omului și a drepturilor democratice de participare. Avem acum o șansă enormă să creăm, să punem bazele unei identități uh, europene digitale interoperabilitatea pentru serviciile publice este foarte importantă. Există platforme comune care permit uh, schimbul de informații și încadrarea domeniului tehnologic, pentru că tehnologia avansează foarte rapid și uh, trebuie să avem grijă ca modelele să nu uh, devină caduce prea rapid acest document și filozofia care stă la baza lui trebuie luate în considerație în uh, programul uh, Internet fără cablu al Uniunii Europene pentru care sunt raportor. Acest principiu trebuie aplicat tuturor planurilor uh, europene, pentru că dacă ne dorim o administrație deschisă și eficientă, avem nevoie de mediul, mediul digital și trebuie să ținem cont de nevoile cetățenilor. Sigur, există și șanse comerciale, oportunități de business, dar uh, trebuie să ținem cont în primul rând de nevoile cetățeanului și cred că asta este calea de urmat pentru a ne angaja în drumul spre revoluția uh, digitală. Domnul de Greens acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest raport merge în direcția potrivită și cred că uh, va fi unul foarte util. Eu aș dori să mă refer la trei aspecte. Pe plan european, am impresia că Parlamentul European, Comisia și Consiliul ar trebui să aibă un rol de lider din punctul de vedere al prezentării datelor și din punctul de vedere al uh, transparenței și există, s-au făcut progrese din acest punct de vedere pe plan european. Uh, Problema cea mai mare este reprezentată de statele membre, mai ales atunci când este vorba de competențe naționale, pentru că acest lucru duce la, la recurgerea la sisteme diferite, cerințe tehnice diferite, colectarea de informații uh, total diferite și cred că Parlamentul European ar trebui să insiste mai mult pentru o armonizare cât mai mare pe o, uh, pe o perioadă lungă de timp, pentru că dacă ne dorim ca Europa să devină tot mai unită, atunci ea trebuie să fie mai ușor de înțeles pentru toți cetățenii europeni. Ajung la a doua remarcă. Um, comunicarea Comisiei se axează prea mult pe întreprinderi. Cred că ar trebui să punem în centrul eforturilor noastre cetățenii ca cetățean european, în momentul în care sunt într-un uh, stat uh, vecin, este mult mai important ca relația cu administrația să fie mai simplă și nu doar pentru întreprinderea acest lucru ar trebui să fie important. Mr. Kovlicek, representing. Mulțumesc. Domnul Kovlicek, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, și eu câteva observații. În primul rând, cred că e o idee foarte bună să unificăm formatul registrelor pe care intenționăm să le folosim în Uniunea Europeană. Uneori, uh, acest uh, lucru, de exemplu în cazul hărților, este uh, simplu, dar uh, un alt exemplu nefericit de data asta este uh, înregistrarea automobilelor, a terenurilor sau chiar a cetățenilor. Aceste registre nu sunt uh, interconectate. Conceptul este foarte bun. Cum spunea și colegul nostru francez, foarte mulți uh, cetățeni, uh, mai ales din zona rurală sau mai vârstnici, nu folosesc computerele cu la fel de mare ușurință. În Republica Cehă avem conceptul uh, de punct de control, de exemplu. Sunteți mai tânăr, uh, nu sunteți uh, deloc în vârstă dumneavoastră. Deci vă spuneam de acel concept punct de control, checkpoint, unde cetățenii pot să găsească toate documentele care îi privesc. Uh, Eu cred că este un concept bun și care ar putea fi extins la nivelul Uniunii. Dacă putem aplica acest concept uh, în mod transfrontalier, atunci problema e ca și rezolvată. Uh, bariera lingvistică însă trebuie ridicată și avem nevoie de interoperabilitate. Asta e crucială. Uh, internetul fără fir, uh, Wi-Fi, o idee crucială pentru Uniunea Europeană, trebuie formate comine, dar nu știu ce se întâmplă cu um, acoperirea. În Republica Cehă au rămas uh, lacune majore, um, pe, de exemplu, pe chiar pe marile autostrăzi, nu peste tot poți rămâne conectat. Pe de altă parte, cred că ar fi uh, foarte bine să avem acces la internet pe tot uh, teritoriul unei țări, dar asta cred că este aproape imposibil. Domnul președinte, mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Cumpăla Natri. este într-adevăr foarte important ca această idee de digitalizare să facă piața internă mai uh, omogenă. Deocamdată însă nu toți europenii beneficiază de avantajele pieței unice și cred că această, acest portal unic digital ar fi un uh, pas foarte important Aș vrea de asemenea să rog uh, Parlamentul să abordeze noi uh, idei uh, ce pot decurge din această propunere ca să avantajăm cetățenii. Legislația noastră Uh, este aprobată într-un ritm destul de uh, lent și de-abia în 2018 uh, vom putea avea un portal digital unic pentru Uniunea Europeană. Sper că, sper că toate registrele se poată fi deschise atunci, cu toate măsurile și garanțiile de securitate necesare, pentru că acest lucru este important pentru companiile europene și pentru cetățeni de asemenea. Mulțumesc, dragă colega. Andreea Halmos, în numele Comisiei Europene, reprezentanta DG Connect. Mulțumesc și mulțumesc pentru acest schimb de vederi Um, vă mulțumesc pentru recepția pozitivă a acestei inițiative a Comisiei. Suntem uh, această comunicare vine în contextul strategiei pentru piața unică uh, care contribuie la mobilitatea mai bună a cetățenilor, serviciilor și produselor în contextul îmbunătățirii accesibilității. Știu că această chestiune ține și de nivelul național, dar avem acum ocazia să îmbunătățim relația cu cetățenii, așa cum uh, ați arătat și dumneavoastră. Și după cum uh, ați văzut, principiile pe care le-am uh, promovat și despre care ați vorbit și dumneavoastră, indică o abordare nouă a serviciilor publice pe viitor, bazate pe deschidere, transparență și disponibilitatea informațiilor și pe schimbul de informații între administrații, uh, între statele membre și, de asemenea, între cetățeni și uh, administrație pentru uh, o guvernare de mai bună calitate. Cetă- Uh, serviciile pentru cetățeni figurează poate mai uh, puțin în propunere, dar credem că disponibilitatea a uh, digitală a informației poate pune bazele unor servicii de mai bună calitate pentru cetățeni. Există o serie de servicii care se adresează în special companiilor, dar există și inițiative care creează ghișoele unice Uh, cum ar fi portalul e-justice, care facilitează atât uh, viața companiilor cât și a cetățenilor. Ne dăm seama că ar trebui să um, promovăm împreună viziunea acestui plan de acțiune pentru a avansa către transformarea administrațiilor publice uh, prin dotarea lor cu instrumente informatice și digitale de calitate și putem accelera această tranziție a guvernării către lumea digitală în beneficiul cetățenilor și companiilor din Europa. Mulțumesc! Mulțumim și noi pentru observații în numele Comisiei. Vă rog să vă închideți microfonul. Uh, și acum, doamna raportor, Angelica, mulțumesc foarte mult. Se pare că avem o abordare comună și un scop uh, comun. Toate familiile politice sunt de acord și cred că avem șansa unui aviz foarte bun și foarte uh, ferm Uh, pe 8 decembrie trans, trimitem la tradus uh, avizul, uh, urmează dezbaterea din 12 ianuarie și data, pentru, data limită pentru amendamente este 17 ianuarie. Sper că vom putea continua dezbaterile în același spirit constructiv. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Și acum dați-mi voie să Vă reamintesc uh, calendarul. Pe 12 ianuarie va fi uh, dezbătut proiectul de aviz. Votul va avea uh, loc la ITRE pe 28 februarie. Bine că nu pe 29. Vă mulțumesc. Votul la IMCO care este Comisia de Fond 25 aprilie 2017. și votul în plenară probabil în luna iunie. Asta a fost uh, totul deocamdată la punctul 5 de pe ordinea de zi. Mulțumesc pentru acest uh, schimb de vederi, uh, doamnei raportor, raportorilor din umbră și celorlalți și, bineînțeles, reprezentantei Comisiei. Iar acum mergem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Domnul comisar Oettinger, Günther Oettinger, va fi alături de noi în, do- ă, de noi în două minute. Asta înseamnă fix la ora 4. Vă rog, aveți vreo observație acum? Nu. Nu. Pe parcursul discuțiilor vreți să luați cuvântul, am înțeles. Credeam că vreți să ne spuneți ceva acum. Avem deci o scurtă pauză, două minute. Um, uh, welcome to Mr. Uh, Günther Oettinger. Spun bun venit, domnule Günther Oettinger. Este o ocazie specială, dragi prieteni, pentru că, foarte probabil, domnul Oettinger în fața Comisiei ITRE în această calitate. to 2017. Uh, two and uh, Dumnealui ne va prezenta programul de lucru al uh, Comisiei Europene până anul 2017, după care, peste câteva zile, își va suma rolul de vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil pentru buget și personal. Discuția noastră are loc în contextul uh, dialogului structurat uh, purtat între Parlamentul European și Comisia Europeană. Și așteptăm cu nerăbdare, domnule comisar, să auzim uh, modul în care ați pus în aplicare programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2016 și în modul în care veți preda ștafeta pe viitor. Au avut loc foarte multe evoluții în uh, domeniul politicilor digitale pe parcursul acestui an și în anii anteriori, anteriori uh, mai ales publicarea revizuirii cadrului uh, de telecomunicații, așa numitul uh, cod de comunicații electronice europene, de asemenea reforma BEREC. Deci avem uh, o sumedenie de subiecte de discutat. Deci bine ați venit din nou, domnule comisar, la Comisia ITRE și vă dau cuvântul pentru a începe discuția noastră. Domnule președinte, stimați eurodeputați, doamnelor și domnilor, în ceea ce privește domeniul digital, aș dori în primul rând să vă spun că uh, proiectele de cercetare europene aduc o plus valoare adevărată. În aceste, în aceste zile am avut o conferință la Roma despre tehnologia cuantică, indiferent că este vorba de robotică, de senzori, uh, tehnologia cuantică Uh, când vine vorba de tehnologia cuantică, nu există un stat membru care singur să dispună de mijloacele necesare pentru a promova cercetarea și dezvoltarea, așa cum ar fi nevoie pentru competitivitatea europeană. Nici o companie, nici o societate comercială nu este sufic- suficient de puternică pentru a face acest lucru, însă o, o, un parteneriat între economie și uh, autoritățile publice prin programul Orizont 2020 am obținut puterea necesară, numărul necesar de cercetari, de, de cercetători, mijloacele politice necesare pentru a sprijini acest lucru și acolo unde eram amenințați de a ne pierde locul pe piață, să ni-l păstrăm și chiar să-l consolidăm. Prin proiectele de interes comun european avem posibilitatea de a ne ocupa de aceste proiecte. Nu toate statele membre vor participa, ci 5, 6, 7, 8 state membre care au o legătură cu sectorul respectiv pe lângă reprezentanții industriei. Astfel, dintr-un euro de la bugetul european am reușit să uh, obținem 5, 6, poate chiar 10 euro. Deci eu sunt uh, profund convins de uh, plus valoarea parteneriatelor uh, eco- private publice în acest uh, domeniu, subiectul um, um, computingului de mare performanță este unul uh, de mare actualitate. În anii 90, șase din cele mai puternice calculatoare se aflau în Europa. Astăzi uh, sunt, uh, suntem pe locul 9. Șase am, șase calculatoare din uh, America, se află în uh, America și trei în Asia. Și dacă nu vom investi mai mult în aceste calculatoare de mare performanță, nu peste tot în Europa, dar să alegem două, trei locații care să uh, poate fi accesibile tuturor cercetătorilor din Uniunea Europeană. Dacă, dacă nu vom face acest lucru, dacă nu vom găsi fondurile pentru a finanța acest cod. Există deja câteva consorții organizate de, de statele membre, Spania, Italia, Luxemburg, care au depus împreună cereri de finanțare la bugetul european. Și aceasta este abordarea pe care trebuie să o urmăm, pentru că dacă nu, vom rămâne în urmă când vine vorba de volumul mare de date. Apoi, infrastructura pe, în prima jumătate a acestui an, obiectivul nostru uh, principal a fost să redactăm pachetul de telecomunicații. Și aș dori să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că împreună cu colegii noastre ați promovat uh, tema uh, frecvențe de 700 de MHz. Despre ce este vorba? Există uh, planuri privind infrastructura digitală până în anul 2020 am făcut o evaluare cuprinzătoare despre necesitățile de transport, de trafic de date până în 2025 și după 2025. Și dacă ne gândim la mijloacele de comunicare sociale, uh, serviciile uh, medicale, industria 4.0, subiectul uh, autovehiculele interconectate, platoane, grupurile de tiruri care urmează să, să circule împreună pe autostrăzi, ne dăm seama că va fi, vor, va fi nevoie de un volum mare de informații care să uh, vom fi confruntați cu un trafic mare de informații și va trebui să uh, garantăm conectivitatea și, în al doilea rând, toate arterele principale de transport Uh, șinele și autostrăzile, trebuie să se poată bucura de o acoperire uh, suficientă și apoi și în zona, zona rurală trebuie să garantăm un acces la internet uh, mult mai bun decât cel de astăzi. Valoarea unei uh, clădiri, indiferent că este vorba de o clădire de locuit sau o clădire cu scopuri comerciale, va depinde uh, Uh, de, pe viitor de conectivitatea, accesul pe care îl avea la internet, cât de rapid va putea uh, garanta navigarea pe internet. Pachetul privind telecomunicațiile l-am, uh, l-am publicat în luna septembrie, apoi proiectul de cercetare 5G, căruia am aplicat câteva sute de milioane de euro de la bugetul european, Um, sunt sute de milioane care apoi vor fi suplimentate de cinci ori mai mult de companii private ca Ericsson, Nokia și așa mai departe, Alcatel, pentru a recupera terenul uh, când vine vorba de tehnologia 5G. Plecăm de la premisa că în 2020 5G-ul uh, va, va deveni realitate în Europa. Banda de frecvență de 700 de MHz este foarte importantă din acest punct de vedere și să sperăm că um, vom putea să ne mai întâlnim înainte de Crăciun de două sau uh, trei ori, eventual să um, terminăm cu acest dosar până la sfârșitul acestui an. Apoi ne-am dorit să consolidăm și BEREC, uh, masa rotundă a autorităților de reglementare, care până acum uh, era un fel de rundă de discuții cu prea puțină competență, prea puține funcții. Și ne-am dorit ca autoritățile de reglementare pe plan european să coordoneze mai bine politicile uh, de frecvențe. Ne dorim ca licențele privind uh, frecvențele care pot fi utilizate trebuie să fie acordate într-un mod mai armonizat pe plan pe plan uh, euro, uh, european, apoi cadrul de reglementare a serviciilor de, te- de telecomunicații trebuie să fie reformat. Cad- acest cadru, prin propunerea noastră, dorim să fie unul mai modern și să, prin propunerea noastră, să um, stimulăm investiții de miliarde de euro. Înce- Uh, este vorba de 500 de, de investiții în valoare de 500 de miliarde de euro um, în uh, fibră de sticlă, în tehnologii de ultimă oră și în proporție de 80% această, această finanțare, aceste investiții trebuie să vină din uh, sectorul privat, acolo unde aceste investiții nu sunt atât de atrăgătoare pentru sectorul privat, cum ar fi în zonele rurale, putem să recurgem la Uh, fonduri europene, la programe europene, cum ar fi Banca Europeană pentru Investiții, planul de investiții uh, Juncker, uh, facilitatea de conectare a Europei. În urmă cu un an și jumătate am început un dialog structurat cu uh, platformele IoT, industria 4.0. În uh, Europa există în acest moment 10-11 platforme naționale. În Franța, Industrie de Futur, în uh, țările de jos uh, Smart Factories, în Regatul Unit Catapult, în Germania Industria 4.0. Într-o serie de state am început, prin intermediul unor conferințe, să stimulez crearea unor platforme similare. M-am adresat, pe de-o parte, atât uh, guvernelor, cât și asociațiilor uh, de patronat. Și am creat, în urmă cu câteva luni, o platformă acestor platforme pentru a vedea care sunt teme, temele pe care trebuie să le discutăm pe plan european. Și mă numesc trei exemple. În primul rând, uh, securitatea cibernetică securitatea datelor, securitatea infrastructurii digitale. Trebuie să, uh, să lucrăm la crearea unor standarde comune, la apariția unei culturi europene și este o idee foarte bună De exemplu, dacă am putea să certificăm investițiile în, uh, investițiile în securizarea rețelelor uh, hardware, astfel încât să oferim societăților uh, comerciale să investească în securitatea cibernetică și ca aceste investiții apoi să sporească valoarea acestor uh, societăți comerciale. Apoi, crearea unor standarde europene trebuie să devină un obiectiv uh, important pentru noi. În Europa există 25 de limbi uh, materne, însă nu cred că este uh, Uh, nu putem să ne permitem să ajungem la 28 de limbaje diferite de programare în Europa. Dacă ne gândim la Bosch, la Volkswagen, la Philips și așa mai departe, sunt companii care produc în 8, 9, 10 state europene diferite. Își oferă serviciile în uh, și mai multe state uh, membre. Însă, și dacă standardele ar fi diferite, Uh, nu ne-am atinge obiectivele stabilite prin Uniunea Digitală, ci am merge într-o cale complet uh, diferită. Am crea un factor de fărâmițare a Uniunii Digitale. Și în al treilea rând este vorba de infrastructura digitală transfrontalieră. Am avut onoarea să moderez un, dia- uh, un atelier privind vehiculele interconectate și am înțeles că trebuie să există o colaborare mai bună între uh, sistemul telecomunicațiilor și industria constru- uh, constru- constructoare de, mașini, de mașini. În trecut, comunicarea a avut un alt caracter, um, prin linii telefonice fixe, prin uh, celulare și așa mai departe. Pe viitor, uh, traficul de uh, date va fi important și acest subiect al uh, vehiculelor interconectate, fără o conectivitate uh, cuprinzătoare, nu va putea funcționa la calitatea necesară. Însă atâta vreme cât uh, frecvențele pentru telecomunicațiile naționale sunt acordate pe plan național, atâta vreme cât în anumite state membre 4G-ul este, acoperă întregul teritoriu, în alte state membre se, abia, se trece, există în paralel 3G și 4G și atâta vreme cât nu vom avea o abordare um, uh, armonizată pe o autostradă de la München până la București, uh, nu va fi posibilă organizarea acestor convoaie de tiruri. Uh, pentru că în momentul în care se trece o, o frontieră există o pauză de acoperire de 2 până la 5 minute. Deci avem nevoie de o politică de acordare a frecvențelor pe plan european. Și în ceea ce privește um, vehiculele, vehiculele interconectate, am discutat cu constructorii, cu furnizorii și cu societățile de telecomunicații pentru a discuta toate aceste aspecte. Este această problemă a oului și a, și a găinii. Uh, societățile de telecomunicații nu vor investi în uh, acoperire cuprinzătoare dacă nu vor avea uh, garanția că aceste investiții vor fi rentabile. Și pentru un cetățean, pentru un cetățean normal, nu are rost să cumpere un autoturism um, care este parțial aut- autonom dacă nu are garanția că sistemele pe care le cumpără vor putea să funcționeze peste tot. Deci avem nevoie, evident, de această coordonare între constructorii de uh, autoturisme și uh, societățile de telecomunicații. Apoi, trebuie să ne gândim și la derogările care vor trebui să fie prevăzute pentru în codurile rutiere și așa mai departe. Și acum aș dori să vă aduc aminte, să vă atrag atenția că în ianuarie am, am decis să facem o comunicare privind fluxul liber al uh, datelor și economia bazată pe date. Pentru fluxul liber al datelor, indiferent că este vorba de uh, Um, legile, na- legi naționale fiscale sau uh, legi polițienești. Există 5, 5, cam 50 de norme care sunt un obstacol în fața fluxului liber de date. Și prin inițiativa noastră, fluxul liber al datelor, ne dorim pe de o parte ca aceste 50 de obstacole să fie depășite. În al doilea rând, ne dorim să evităm apariția pe viitor a unor asemenea obstacole în legislațiile naționale. Apoi, în ceea ce privește economia care funcționează folosindu-se, folosindu-se datele, există aspecte de drept civil foarte interesante. Cine are acces la aceste date? Cui aparțin aceste date? Cine poate folosi aceste date? Dacă, de exemplu, aveți un, un autoturism pe viitor, Uh, care colectează diferite date ale unde, unde, unde vă aflați uh, și așa mai departe. Aceste date apoi vor, vor putea fi uh, transmise unor părți terțe. Se pune întrebarea, aparțin acestor date proprietarului autoturismului, uh, companiei Bosch, Daimler, uh, aparțin șoferului autoturismului respectiv, cum este reglementat accesul, uh, la, la datele respective, apoi dacă o piesă din, auto, din autoturismul respectiv are o problemă, transmită printr-un sensor că există această problemă cu ea. Informația respectivă ajunge la Daimler. Daimler trebuie să o transmită mai departe la un atelier de reparații. Și ce se întâmplă până la urmă cu aceste date, cine are acces la ele, dacă se garantează uh, uh, un acces nediscriminatoriu și să protejează până la urmă informațiile uh, rele- uh, relevante. Apoi, data de 1 decembrie, în ceea ce privește uh, subiectul competențe, competențele viitorului pentru piața muncii, vom crea o alianță. De ce? Potrivit cifrelor noastre, în fiecare an pe piața muncii europeană ne lipsesc 180.000 de specialiști în IT. Deci, pentru oricine care iasă la pensie, avem nevoie de un, desigur, un nou specialist plus 180.000 de alții și numărul uh, locurilor de studii în aceste domenii nu este suficient. Deci avem nevoie de convenții uh, obligatorii uh, cu statele membre privind locurile de studii um, oferite în, în universități tehnice în aceste domenii. Apoi, calificarea, pregătirea pe parcursul întregii vieți a angajaților în aproape toate uh, sectoarele uh, economice. Trebuie să discutăm cu patronii, cu asociațiile de patroni, cu um, sindicatele, uh, cu statele membre pentru a ajunge la ținte obligatorii, astfel încât digitalizarea mediului de lucru să nu fie uh, un obstacol pentru forța de muncă, ci să fie un vector de potențare a acestora, a, a forței de muncă. Și aș dori să vă mulțumesc, și acesta va fi ultimul aspect la care mă voi referi, pentru rapiditatea cu care Parlamentul uh, European reacționează la propunerile legislative făcute de Comisia noastră în acest domeniu. În alte sectoare, poate ne putem permite să avem un timp de reacție de câțiva ani. Însă, în domeniul digital, indiferent de ce subiect discutăm, modernizarea uh, dreptului de autor, modernizarea uh, sectorului te- telecomunicațiilor. Dacă reacționăm prea lent, pierdem prea mult, uh, prea mult timp. Și dacă și Consiliul va, își va accelera activitățile, atunci vom reuși să ne păstrăm suveranitatea și în domeniul digital. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori acum să-i rog pe reprezentanții grupurilor politice să nu ia cuvântul mai mult de 3 minute pentru a putea încheia la timp discuția noastră. Și dau cuvântul în numele grupului politic PP, doamna Vălean, a Parlamentului European. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezență. Vreau să vă felicit pentru uh, întregul pachet pe care l-ați prezentat pentru abordarea pe care o aveți în vedere, care este una cât se poate de cuprinzătoare. Eu m-am ocupat de multe ori de subiectul telecomunicațiilor aici în Parlament și vreau să mărturisesc că niciodată n-am văzut o abordare care este um, primită atât de bine de atât de mulți actori, atât de multe părți interesate. Sectorul consideră că propunerile dumneavoastră chiar răspund cerințelor lor. Și prima cerință era certitudine juridică și capacitatea de a anticipa și o direcție clară. Și de aceea vă mulțumesc că ați spus foarte clar că 5G-ul este viitorul. Da, este un viitor și avem nevoie de investiții. De asemenea, în uh, propunerea privind codul telecomunicațiilor, care este una uh, um, cât se poate de completă, ați pus accentul pe co-investiții, ceea ce de asemenea este nou și foarte important și cred că veți sparge acest cerc vicios și anume că uh, tot spunem că avem nevoie de investiții, dar nu dăm și stimulentele aferente. Acum ați schimbat uh, cazul. În ce privește investițiile individuale uh, în uh, telecomunicațiile de generație viitoare, uh, și acestea sunt avute în vedere, de aceea e bine să putem să le stimulăm. În ceea ce privește pachetul Wi-Fi pentru tine, o idee excelentă, cred de asemenea că va fi larg sprijinită. Faptul că fondurile sunt limitate, poate că ați putea să spuneți câteva cuvinte despre cum am putea avea un efect de uh, multiplicator pentru această propunere, ca să avem uh, o acoperire cât mai largă cu conexiune Wi-Fi în Europa. Iar în ceea ce privește propunerea publicată în ianuarie pentru uh, fluxul de date, ați afirmat că trebuie să înlăturați barierele în calea uh, în circulației fluxului de date Așteptăm propunerea dumneavoastră ca să putem să o sprijinim și să sperăm că totul se va decurge atât de uh, lin pe cât vă doriți dumneavoastră. Vă mulțumesc, estimată colegă. Doamna Compulanato de la Socialiști și Democrați, vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult și eu Mă bucur că există acum această propunere pentru accesul uh, uh la prețuri abordabile a internetului de bază e foarte bine pentru că va fi utilă pentru foarte multe categorii de cetățeni și în societatea noastră toată lumea trebuie să aibă acces la societatea electronică, la economia digitală. Da, îți trebuie competențe pentru a folosi internetul, dar îți trebuie și competențe pentru a inova în acest domeniu. Mă bucur că ați fixat noi obiective, dar mă întreb cum vom putea cu adevărat să le atingem știind că Uh, și mai devreme am avut asemenea obiective, dar nu am reușit să le atingem. Și nu pot decât să spun că mai multe state membre au fost deosebit de ezitante și nu au pus la dispoziție fondurile uh, necesare pentru a finanța asemenea măsuri și știm că nu avem niciun fel de marjă în bugetul european. Eu știu că va fi nevoie de mulți bani și mă întreb Comisia uh, de unde are de gând să ia aceste fonduri, pentru că sperăm că nu se, va, um, um, nu se vor face din nou reduceri din uh, linia bugetară pentru Orizont 2020, de exemplu. Da, în ce privește uh, fluxul de date, această inițiativă este deosebit de importantă. Eu știu că în Polonia, de exemplu, fluxul de date a crescut cu 100 și ceva la sută pe an, în Letonia cu 70% pe an. Și e clar că e nevoie de investiții, dar vedeți că investițiile oricum se fac când este nevoie de ele, dar dacă putem să stimulăm și mai mult fluxul de date, probabil că va fi cu atât mai bine. Dacă vrem însă să avem infrastructura adecvată și competitivitate în acest sector, avem nevoie de transparență și de reguli egale pentru toți. Iar concurența și transparența sunt benefice pentru piața europeană. În ce privește politica privind 5G, trebuie ca um, banda de frecvențe, așa cum ați anunțat-o, să fie uh, folosită în modul cel mai ambicios cu putință. Oricum, Parlamentul, uh, în avizele sale, era destul de entuziast, dar uh, Știm că mai multe uh, state membre nu sunt de aceeași părere cu Parlamentul. Uh, iar în ce privește BEREC, este foarte important să știm ce au făcut până în prezent și ce vor face pe viitor. Și nu vrem să uh, se întâmple exact același lucru precum cu um, NRS. Fluxurile de date uh, importante pentru cetățeni, importante și pentru companii, cu atât mai mult pentru companii, dar dacă vrem să avem o piață digitală unică, atunci trebuie să avem și securitate uh, uh, cibernetică și nu întotdeauna trebuie să ne lăsăm pe seama companiilor străine pentru a garanta securitatea în lumea uh, uh, digitală. Mulțumesc! Acum Dau cuvântul vicepreședintelui Comisiei noastre din partea uh, ECR. Comisar Oettinger. Vă mulțumesc, domnule comisar Oettinger. Vă mulțumesc pentru prezentarea impresionantă care ne demonstrează că v-ați ocupat foarte bine de acest mandat și regret faptul că vă îndreptați acum într-o altă lecție. Cu această ocazie la sfârșitul acestui mandat, aș dori să răspundeți la o întrebare principială. Știți că eu sunt activ în acest domeniu de mai mult timp și sunt uh, lucruri pe care le-am tot auzit din anii 80, din anii 90 și după anul 2000 și de fiecare dată era vorba de a recupera uh, uh, terenul pe care l-am pierdut în fața americanilor și japonezilor. Și nu am reușit să facem acest lucru în ultimii 30 de ani, deși am investit foarte mulți bani publici în uh, diferite programe. Poate nu toată lumea prezentă își mai aduce aminte de titlurile tuturor acestor uh, programe, cum ar fi ESPRI, Eureka, programe care aveau obiectivul de a recupera terenul uh, pe care l-am pierdut în fața americanilor și japonezilor și vă aduc aminte că era și pe atunci existau uh, companii europene care, care produceau calculatoare, Philips, Olivetti și așa mai departe, care cu toate au dispărut. În acest moment, uh, firme europene care au mai rămas sunt firme ca SAP, care au avut succes și fără programele Eureka și celelalte. Și dacă este să ne gândim la principalii concurenți, Microsoft, Google, Apple uh, și așa mai departe, nici acestea nu s-au bucurat de sprijinul vreunui program of- oficial. Deci, am câteva întrebări fundamentale. Nu credeți că, în primul rând, ar trebui să înțelegem de ce toate aceste programe vechi, uh, deși au, au mâncat foarte mulți bani, au dat greș până la urmă? Și apoi, de ce sunteți convins că programele, uh, programele actuale de care sunteți responsabili dumneavoastră și colegii dumneavoastră, de ce credeți că acestea vor avea mai mult succes decât cele din trecut? Thank you very much. Mulțumesc, domnule Enkel. Doamna Meisner, numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Oettinger, și din, uh, și din partea liberalilor, toate subiectele abordate de dumneavoastră sunt foarte importante. Știm cu toții că am ajuns cu toții deja în epoca digitală și pot să continui cele spuse de domnul Henkel, deși am o părere puțin mai optimistă. Cred că între timp toată lumea a înțeles cât de importantă este digitalizarea, toate am înțeles că digitalizarea ne va transforma în mod profund viața, chiar dacă ne oferă uh, oportunități Ați spus că din punctul de vedere al roboticii suntem într-o situație foarte bună, în rest am cam rămas în urmă, aveți cu totul uh, dreptate. Mă întreb însă dacă măsurile propuse de dumneavoastră vor funcționa suficient de repede din acest punct de vedere. În ultima perioadă am fost destul de dezamăgită că uh, atunci când vine vorba de facilitatea conectarea Europei din cele 50 de miliarde de euro prevăzute pentru transport, uh, lumea digitală și așa mai departe, statele membre au tăiat uh, foarte multe fonduri. Deci este înspăimântător, de fapt. Desigur, Există uh, multe posibilități de a crea locuri de muncă și în zonele rurale, însă este nevoie de acces la toate aceste servicii. Ați amintit și, pro, și subiectul uh, vehiculelor interconectate, însă pentru toate aceste lucruri avem nevoie de infrastructura digitală și aș avea câteva întrebări concrete. Există un nivel suficient de mare de ambiție din partea statelor membre pentru a cofinanța Uh, diferite proiecte în acest sens, pentru că și uh, prin Fondul European de Investiții Strategice există, uh, trebuie să existe disponibilitatea din, din partea statelor membre. Și ce ar trebui să facem pentru a le stimula mai mult în acest sens? Apoi, ați spus că limbajele de calculator ar trebui să fie standardizate contribuie statele membre la acest uh, efort? Uh, pentru că știu cât de dificil este să cazi de acord asupra unei singuri uh, limbi. Apoi, v-ați referit la autoturismele interconectate, la convoaiele de tiruri și așa mai departe. Știu că au fost prevăzute fonduri și la Facilitatea de Conectare a Europei pentru a promova tocmai aceste tehnologii și aș dori să vă întreb dacă aveți o legătură strânsă cu coordonatorii pentru, uh, pentru sectorul uh, transporturilor, uh, coordonatori creați de Comisia Europeană. Apoi, um, ce se întâmplă cu datele cu caracter personal? Sper că aveți, sunteți în contact permanent și cu Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și apoi o altă, o altă întrebare. În Spiegel uh, există câteva articole care spun că vor dispărea uh, multe locuri uh, de muncă. Există, desigur, și posibilitatea de a crea noi locuri de muncă, deci aș dori să vă întreb dacă aveți o legătură atât cu patronatele cât și cu sindicatele pentru a discuta toate aceste aspecte. Mulțumesc, domnul Benedek Iavor, în numele verzilor. Thank you, Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc frumos, domnule comisar. Am întrebări în ce privește călătoria dumneavoastră Ungaria într-un jet privat uh, care a avut loc pe 18 mai anul acesta. Acest lucru nu este uh, autorizat de codul de conduită și nici măcar nu a fost uh, publicat pe site-ul web al Comisiei. În mod normal, dați-mi voie, spre președintele, dați-mi voie Domnul președinte, întrerupe vorbitorul. Este un subiect care este anchetat de Comisia Europeană, nu este un subiect uh, pe ordinea de zi a Comisiei noastre. Știți, democrația uh, privește instituțiile și regulile din instituții. Nu este un subiect de discuție. Eu sunt cât se poate deschis. Eu am o întrebare despre legăturile domnului uh, Mangos cu piața digitală, deci are legătură cu subiectul de astăzi. Și nu mi se pare normal să vreți să reduceți libertatea de exprimare a unui eurodeputat. Eu am o întrebare care este strâns legată de chestiunea pieței digitale și aș vrea să continui, dacă îmi dați voi. Nu este locul și momentul să se răspundă la o asemenea întrebare. Noi ne-am pregătit pentru o cu totul altă discuție. Deci vă rog să respectăm democrația. Este o discuție deschisă cu domnul comisar și domnul comisar, uh, uh, dacă are de dat explicații cuiva, le va da domnului președinte Juncker. Deci, vă rog frumos, eu vreau să discutăm la obiect despre subiectul de pe ordinea de zi. ordinea de zi este în fața dumneavoastră și toată lumea a fost de acord cu ea. Domnule președinte, trebuie să mărturisesc că întrebarea mea era despre felul în care domnul Oettinger se ocupă de piața digitală și cum se întâlnește cu oameni care au sau nu o legătură cu piața digitală. Este vorba despre transparență și despre datoria de a da seama Uh, față de felul în care își uh, îndeplinește poziția. Dar eu nu pun întrebări despre uh, lucruri care nu au nimic de a face cu piața digitală. Ceea ce aveam eu de gând să întreb este foarte clar despre întâlnirea dumnealui cu cineva care, potrivit uh, uh vorbitorului de, uh, purtătorului de cuvânt al comisiei, nu are nicio legătură cu agenda digitală, pe când guvernul uh, Ungariei spun că au un acord uh, cu această persoană care îi consiliază pe mai multe chestiuni, inclusiv organizarea conferinței la care dumneavoastră ați participat și era despre viitorul uh, mașinilor și mașinile viitorului. Vreau să știu cine are dreptate, guvernul Ungariei care spune că domnul Mangort are un interes în piața. Stimate colegă, v-am spus, uh, uh, întrerupe din nou domnul președinte, democrația înseamnă instituții și proceduri. Nu este în regulamentul nostru de procedură să pornim o asemenea discuție. Deci vă rog frumos să uh, respectați subiectul. Atunci puteți să luați cuvântul dacă doriți. Puteți să luați cuvântul, spune domnul președinte, dar nu știu... Domnule președinte, eu pun o întrebare uh, comisarului despre o conferință care a avut o în Ungaria pe 18 mai pe tema uh, um, economiei digitale și cred că este important și pentru comisia noastră să vadă foarte clar cum a călătorit domnul comisar ca să participe la această conferință spre viitorul mașinilor. Și dacă această călătorie este în conformitate cu regulamentul um, de procedură pe care trebuie să respecte uh, comisia. Comisia de Afaceri Constituționale este competentă în Parlamentul nostru pentru asemenea chestiuni și putem să discutăm asemenea subiecte uh, în mod deschis la Comisia de Afaceri Constituționale. Dacă vă aduceți aminte, Uh, în timpul audierii, uh, cu doi ani și jumătate, deja s-a menționat o asemenea chestiune despre o persoană diferită și am uh, trimis întrebarea respectivă colegilor de la Comisia de Afaceri Constituționale. Dacă nu aveți o altă întrebare, vă rog frumos să cedați cuvântul următorului vorbitor. Am mai multe întrebări Deci eu notez că pe comisia, comisia noastră nu-i pasă dacă domnul comisar se întâlnește cu lobbyiști uh, uh, pe tema uh, economiei digitale. Și deputatul nu are voie să pună um, o asemenea întrebare comisarului. Avem o procedură pe care toată lumea a acceptat-o și trebuie să respectați procedura. Este foarte important, stimate colegi. Să trec la următorul vorbitor. Domnul Kohlicek, în numele GUE, vicepreședinte al comisiei noastre. NATO, kde byl Mulțumesc. Comisia, eh, întrebarea mea nu se eh, leagă de la domnului comisar Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru declarația noastră introductivă. Aș spune că sunteți uh, uh, însărcinat cu digitalizarea și vreau să știu ce state membre sunt implicate în proiectul pilot. Ați spus că sunt 5 sau 8. Zadru. Care ar fi acesta care participă la proiectul comun? În al doilea rând, nanotehnologiile sunt o parte integrantă a celor spuse de dumneavoastră. Nanotehnologiile reprezintă viitorul, e un viitor cu un mare potențial și vreau să știu ce credeți despre viitorul nanotehnologiilor și ce măsuri de sprijin puteți să luați. Apoi, accesul la internet. Acesta ar trebui să devină unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor, iar pentru asta trebuie să avem acoperire completă, nu doar în zonele urbane, ci și în cele non-urbane. Acum avem o problemă cu acoperirea, nu este 100%, a spus și dumneavoastră, și avem nevoie ca statele membre să îmbunătățească actuala situație, astfel încât să putem folosi tehnologiile moderne oriunde în Europa. Deci uh, aveți în vedere vreo îmbunătățire în acest domeniu? Apoi, infrastructura transfrontalieră. Infrastructura rutieră și uh, a căilor ferate planurile intraregionale sau interregionale reprezintă un proiect important ce ține de transportul pe căile ferate, însă acest proiect are și deficiențe. Încă o temă înlocuirea echipamentelor uzate. De exemplu, dacă mergi uh, cu mașina la service, uh, nu doar componenta defectă este înlocuită, ci o întreagă um, un, un întreg um, complex de piese și asta duce la risipă. Apoi, aș vrea să vă întreb dacă vă gândiți la o nouă, un nou limbaj, cod mașină, dacă limba engleză va deveni universală pentru calculatoare. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea grupurilor uh, politice? domnul comisar, uh, mai avem 12 vorbitori pe listă și ar trebui să terminăm în jumătate de oră, așa că vă rog să fiți concis. Și vă cer și dumneavoastră celor din sală să nu vă întindeți mai mult de un minut. Vă rog să vă pregătiți toți ceilalți colegi care uh, veți mai lua cuvântul, reprezentanții grupurilor politice. Deci, domnule comisar, foarte scurt, uh, un răspuns la întrebările puse până acum. În ceea ce privește investițiile necesare, doamna Valean, în uh, fibra de sticlă și infrastructura necesară pentru 5G. Aceasta va fi o sarcină foarte mare. În primul rând, prin cadrul pentru telecomunicații, trebuie să aducem la bord uh, economia privată pentru a-i convinge să participe cu investiții în proporție de 80-90%. Apoi, co investițiile în zona rurală. Pentru unii, um, în anumite cazuri, este mai bine ca două societăți să formeze un consorțiu și să facă această uh, investiție. Wi-Fi for Europe. Aici plecând de la premisa că atât Consiliul cât și Parlamentul își vor da cât mai repede posibil acordul, și am pus deja deoparte o sumă în buget care poate asigura rata de cofinanțare pentru 5-6 mii de asemenea Wi-Fi spoturi. Dacă cererea, va fi mai mare, putem să reacționăm foarte rapid și, pentru a, și, și să sporim această, aceste fonduri. Pen, mai ales pentru zonele din zona rurală, acest instrument poate fi unul uh, foarte util pentru a oferi cetățenilor într-un loc din uh, comunitatea respectivă, la căminul cultural, la primărie și așa mai departe. Ați amintit uh, facilitatea conectată a Europei, unde existau diferite investiții în uh, diferite categorii de, de infrastructură. În, când vine vorba de investițiile rutiere și în căile ferate, Consiliul nu a redus nimic. În uh, în domeniul energetic s-a redus cu 6 miliarde de euro sau până la 6 miliarde de euro. În, în sectorul digital, de la 9,5 miliarde, fondurile s-au redus la 1 miliard de euro. Și problema cu Fondul European de Investiții Strategice este că dacă într-o zonă uh, rurală există uh, comunități de mărimi prea diferite, atunci uh, fibra nu este o investiție uh, rentabilă, pentru că ar fi o pierdere totală dacă, s-ar, dacă o societate privată ar investi într-un asemenea proiect, pentru că există prea puțin uh, potențiali uh, clienți. Deci este utilă doar o finanțare, uh, o finanțare în uh, numerar prin diferite proiecte locale sau uh, naționale, Fondul European de Investiții, uh, Fondul European pentru Investiții Strategice nu este instrumentul cel mai potrivit pentru a face aceste investiții, pentru că este clar că aceste proiecte nu vor fi foarte rentabile. Și uh, sfătuim statele membre ca în asemenea cazuri să uh, Um, recurgă mai mult la fondurile structurale pentru a finanța tocmai aceste proiecte de investiții în uh, infrastructura digitală. Coordonarea um, frecvențelor în, zona de front, de, în zonele de frontieră face parte din pachetul nostru. Nu dorim să centralizăm uh, politica în acest domeniu. Nu ne dorim ca veniturile din Um, din licitarea, din vinderea acestor fre- frecvențe să ajungă în bugetul european. Nu, dar ne dorim pur și simplu să facem posibil ca 5G-ul să, uh, să răspândească în același timp în Europa, pentru că până acum 3G-ul și 4G-ul s au apărut și au evoluat foarte diferit în uh, Uniunea Europeană. Deci, Tocmai de aceea, cel puțin la a cincea generație, în 2020, să ajungem uh, să avem o situație armonizată în Uniunea Europeană și să nu rămânem în urmă față de Corea de Sud și față de concurenții noștri uh, de pe, de pe glob. În ceea ce privește uh, securitatea cibernetică, parteneriatul public-privat își dorește tocmai consolidarea economiei europene. Am participat la mai multe evenimente și am fost uh, mirat de cât de, competenți sunt, cât, cât de competente sunt societățile europene în acest domeniu. cât că avem foarte multe de oferit uh, din acest punct de vedere și ne dorim să accelerăm tocmai aceste uh, parteneriate public-private. Domnul Henkel s-a referit la un aspect uh, fundament, uh, fundamental. Care este impactul uh, cercetării europene, cercetării aplicate europene. Eu plec de la premisa că voi primi sfaturile potrivite din partea industriei. Um, pentru 5G dorim să investim 700 de milioane în fiecare, uh, în fiecare an. Dar dacă sectorul privat va veni cu o sumă de 5 ori uh, mai mare, atunci uh, Cred că este cea mai bună dovadă că acest parteneriat economic va avea succes. În ceea ce privește robotica, toți actorii uh, relevanți europeni, uh, ABB, Siemens, Cuca, alte, uh, alte societăți comerciale, colaborează. Și, din punctul de vedere al roboticii, nu ne-am pierdut rolul de lider global. În ceea ce privește tehnologia uh, cuantică, uh, toate orașele importante în acest domeniu sunt implicate, Delft, uh, Delft, Ulm și așa mai departe. Și apoi când vine vorba de uh, proiectele importante de un, de un interes comun european, nu toată lumea trebuie să participe, nu toate statele membre trebuie să, să, să participe în legătură cu un, un uh, proiect. La un proiect participă, de exemplu, 5 state membre, Austria și Belgia, uh, evoluează și ele situația, se vadă dacă uh, merită să participe. Dacă, de exemplu, este vorba de cabluri de Uh, de ultimă generație. Dacă într-un stat nu există infrastructură de producere a cablurilor respective, statul respectiv nu va avea interesul să participe la un asemenea uh, proiect uh, comun. Deci avem o abordare pragmatică din acest punct de vedere. Trecând acum la protecția datelor. În acest moment um, lucrez la modernizarea directivei privind sfera privată Știți că regulamentul privind uh, privind protecția datelor de caracter personal trebuie să fie respectat de societățile de uh, telecomunicații și vom face și o propunere privind uh, directiva de, privind sfera privată în ianuarie. Apoi, dacă engleza trebuie să devină, să devină lingua, lingua franca, limba folosită de toate statele europene. Noi mo- moderăm, însoțim acest uh, proces și doar dacă industria nu va ajunge la un uh, acord, atunci vom face o propunere legislativă. Însă, este, cel mai important este ca în fabrici uh, să se respecte același limbaj între automate, pentru că uh, Există tot mai multe sectoare economice în care companiile produc în mai multe state europene, în care se comandă un număr tot mai mare de asemenea mașini automate. Deci este evident că automatizarea limbajelor de programare trebuie să devină o necesitate. Nu contează ce standard trebuie să fie, ce standard va fi ales, însă acesta trebuie să fie unul armonizat. Și dacă vom face acest lucru, vom avea și posibilitatea de a influența uh, lucrurile și pe plan uh, global. Atât în luna mai, cât și în luna noiembrie, uh, șederea mea în Budapesta a avut doar obiectivul de a participa, de a lua cuvântul la o conferință în domeniul digital. În uh, Ungaria există investiții puternice uh, europene, există companii uh, din Franța, Audi este, este prezent în Ungaria, Bosch din uh, landul uh, Baden-Württemberg este prezent în Ungaria. Am vizitat, de exemplu, sediul Bosch din, uh, din, Buda, din Ungaria, pentru că îmi doresc ca tocmai statele din grupul uh, Visegrad să recunoască uh, plus valoarea um, Europei în, și să nu aibă atitudinea euro, o atitudine eurosceptică față de lumea uh, digitală. Și acest subiect al telecomunicațiilor și a um, autoturismelor interconectate este una ideală pentru a discuta despre aceste proiecte. Sunt uh, Uh, putem, tocmai lucrăm la demararea unui proiect uh, transfrontalier, pentru că până acum asemenea convoaie de tiruri au circulat doar într-un, într-un singur stat membru, însă ne dorim ca la asemenea proiecte să participe mai multe state membre, uh, de exemplu și Serbia la asemenea proiecte să uh, vedem dacă nu trebuie să fie uh, adaptate și regulile de circulație uh, rutieră pentru a permite condus, condusul autonom într-un context transfrontalier, pentru că mobilitatea nu se oprește la frontierele unui anumit stat membru. Ungaria a organizat un asemenea eveniment în noiembrie și în mai au fost prezentate, uh, au fost prezentate alte produse digitale, deci acestea au fost motivele pentru care am vizitat Budapesta. De 2 ani de zile nu mă mai ocup de energia nucleară. I'm very sorry to say that is... Dragi colegi, îmi pare rău că nu mai avem decât uh, timp pentru, pentru lor de cuvânt de un minut sau poate mai puțin. Domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna am considerat că trebuie să uh, recunoaștem munca și eforturile pe care le face un comisar. Și tot ceea ce ține de uh, călătoriile unui comisar sau orice alte chestiuni care sunt puse sub semnul îndoierii legate de comportamentul său, trebuie tratate în forurile adecvate. În primul rând, aș vrea să primesc uh, părerea dumneavoastră despre posibilitatea de a avea un drept de uh, a fi plătit, plătite drepturile de autor pe parcursul întregii vieți a respectivului autor, dar să nu fie vorba despre o sumă excesivă sau să nu se poată uh, uh impune sancțiuni unui uh, site care nu Um, a respectat această normativă. Mulțumesc, domnul Malteu, acum. Second, maybe. Oui, je vais essayer plus, plus court encore. Merci. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu, nu vă întreb despre drumul la Budapesta, pentru că e o anchetă în curs. Uh, dar, uh, domnule comisar, în orice democrație ați fi uh, obligat să demisionați după afirmații injurioase sau rasiste. Ați fost uh, um, Uh, acest lucru se, uh, ar fi fost uh, inevitabil dacă erați ministru în Germania, dar ca, în calitate de comisar nu vreți să faceți asta. Mulțumesc, colega, dar nu cred că partea dialogului nostru structurat. Am spus la începutul discuției că e vorba de un dialog structurat pe o anumită temă, dar este treaba noastră ce faceți cu dreptul la cuvânt. Domnul Raimond. Vă mulțumesc. Am o întrebare foarte scurtă, domnule comisar. Nici noi nu înțelegem ce se va întâmpla cu uh, faptul că vă veți ocupa de un nou subiect în, uh, în comisie, deci cum va avea loc această trecere de la digital la buget? rule of Mulțumesc. Asta ține de regulamentul intern al Parlamentului în regulile de procedură, așa că putem să explicăm asta. Mm, doamna colegă Margal. Eu cred, președinte, că Mulțumesc, doamna președinte. Eu cred că este răspunderea noastră să punem întrebări și este și dreptul nostru. Și mi se pare că domnul comisar Oettinger vine în fața noastră pentru că este responsabil pentru agenda digitală și avem dreptul și obligația să ne exprimăm uh, opinia sau faptul că aprobăm sau nu aprobăm deciziile sau actele comisarului relativ la agenda digitală. De aceea cred că este necesar ca dumnealui să explice ce a făcut uh, în Ungaria, o călătorie care a fost făcută cu un jet privat, dar care nu apărea în agenda publică a domnului comisar. De aceea are rost să punem întrebări despre o asemenea vizită, pentru că dumnealui este responsabil pentru agenda digitală. Și noi încă așteptăm uh, răspunsul la această întrebare. Mulțumesc, domnul președinte, întrerupe. Domnul Boni. Commissioner. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în calitate de comisar pentru piața digitală. Aveți o grămadă de provocări și uh, ne dăm seama că acum uh, infrastructura este uh, un factor favorizant pentru dezvoltarea economică. Am o întrebare și încă două mai mici. În primul rând, cum doriți să cooperați cu conducerea și cu cei care conduc autoritățile locale și regionale, pentru că dacă doriți să atingeți uh, scopul de a uh, avea o infrastructură inclusivă, aceste autorități sunt cruciale pentru a evita excluziunea. În al doilea rând, cum doriți să creați uh, stimulente pentru afaceri, pentru că totul depinde de afaceri. Nu e vorba doar de bani publici. O mare parte din banii necesari pentru investiții trebuie să vină din privat. Și încă o întrebare. Avem nevoie uh, de uh, decizii în ceea ce privește cooperarea cu statele membre pentru. Îmi cer scuze că vă întrerup Doamna Griffin, da, aici vreau să spun și eu că accesul și accesibilitatea sunt uh, esențiale. Spunea cineva că accesul la internet trebuie să fie un drept fundamental, dar mă preocupă faptul că lucrurile se pierd pe drum între planurile de acțiune din statele membre și de la nivel local. Vorbam despre transporturi. Pe 30 noiembrie, pe 30 noiembrie um, discutăm despre pachetul uh, privind eficientizarea energetică. Prin uh, intermediul acestui program uh, trebuie să să putem renova peste 3 milioane de locuințe, uh, putem uh, uh, face foarte mult pentru cetățenii europeni. Întrebarea mea este ce faceți pentru a uh, Um, combate sărăcia energetică și pentru a atinge uh, scopurile energetice ale Uniunii. Mulțumim, domnul Toșenovski, acum. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc domnului comisar pentru energia pe care o investește în domeniul uh, digital sunt de acord cu ce spunea dânsul cu privire la investiția în cercetare privind siguranța cibernetică și, și cred și eu că finanțarea publică este esențială. O întrebare. Vorbeați despre standardizarea limbajelor în uh, informatică. Eu lucrez în acest domeniu, am lucrat toată viața în acest domeniu și ar fi extraordinar să avem un limbaj comun, dar asta nu s-a reușit niciodată. nu uh, se reușește alegerea între Android și iOS uh, ca limbaje de comunicare o mașină. Acest, alegerea unui limbaj este esențială pentru că înaintea noastră um, se află foarte multe probleme de rezolvat, uh, Wi-Fi și așa mai departe. Limbajul de programare va fi esențial pentru asigurarea unui uh, mediu digital liber Întrebarea mea este dacă aveți vreo idee cum va funcționa acest lucru la nivel administrativ. Domnul Butikofer. Than one minute, please. Please. Natürlich, Herr Vorsitzender. Mai puțin de un minut, dacă se poate. Desigur, domnule președinte, deși trebuie să recunosc că mă miră faptul că această comisie trebuie să redacteze un raport privind uh, digitalizarea economiei. Pe de altă parte, ne dați la dispoziție doar un minut sau chiar mai puțin pentru intervențiile noastre. Mi se pare cu totul inadecvat. Deci, în timpul care mi-a mai rămas, o să încerc să vă adresez două întrebări scurte, domnule Otinger. În primul rând, industria germană a creat o arhitectură de referință pentru lumea digitală și colaborează cu diferiți parteneri pentru a promova o asemenea arhitectură. Însă nu există niciun efort integrat european și ce veți face pentru a garanta că apare acest efort european. Apoi, v-ați referit la cazurile Alstom și Kukan și ați spus pe ordinea de zi acest subiect al uh, cum putem să garantăm ca societăți comerciale europene care funcționează foarte bine, care sunt uh, juvaiere ale industriei europene, să nu fie cumpărate pur și simplu de alții. Deci există eforturi în acest sens și vă rog să mă lăsați să închei, domnule președinte. Înainte l-ați lăsat pe coleg să vorbească timp de un minut și 45, un minut și 45 de secundă. Deci, domnul președinte, întrerupe. Colegul dumneavoastră, domnul Iavor, a pierdut trei minute fără a adresa nicio întrebare serioasă pe acest subiect al dialogului structurat. Domnul Rubiș are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pe mine Mă, mă interesează să discutăm despre raportul privind uh, roamingul și tarifele uh, forfetare pentru, pentru roaming și acum vin noi, noi propuneri care ne arată că, de fapt, uh, industria de telecomunicații dorește să rămână în cadrul propriilor uh, frontiere naționale. Și dacă acest lucru se întâmplă, trebuie să ne întrebăm cum vom reuși să creăm o piață unică digitală. Pentru că dacă telecomunicațiile nu vor participa la acest uh, efort, mă întreb cum vom reuși să garantăm un 5G european, o piață digitală cu adevărat europeană la care să participă toate, toate statele membre. Așa cum avem cu serviciile de, te- de telecomunicații. Next, next question, uh, Mr. Schaff. Domnul Schaffhauser. Très rapidement, merci. Foarte rapid. Mulțumesc. N-am să vă acuz că ați călătorit în Ungaria, mi se pare complet deplasat. Ceea ce cer eu unui comisar este să fie mai întâi un bun comisar. Eu am mai multe întrebări pentru dumneavoastră. De ce în uh, cloudul european nu ați cerut uh, societății Overaș să uh, colaboreze, fiind prima societate. De ce nu ați încercat să aveți o stăpânire totală din partea companiilor europene a um, uh, softurilor de programare? Încă există societăți care fabrică microprocesoare în Europa pe care nu le-ați contactat de ce nu înțelege, de ce nu faceți în așa fel încât totul să fie 100% european în ce privește noile tehnologii? Ce, Mr. Zorinio. Mulțumesc, domnul Zorinio, acum are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Eu sunt de asemenea mirat, așa cum a spus și colegul, apropo de aceste întrebări care nu erau la locul lor. Am întrebări despre aceste noi tehnologii 5G-ul, um, Big Data și un acces universal uh, la internet uh, și la serviciile digitale. Însă nu cred că trebuie să ne limităm doar la ceea ce ține de tehnologie, pentru că ar fi un pic obsolet. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră. Cum putem să stimulăm mai mult uh, companiile noastre pentru ca ele să fie și mai competitive în domeniul digital. Ce părere aveți despre identitatea digitală? Cum putem să definim acest lucru mai bine, bazându-ne pe cerere și nu doar pe ofertă? Datorită cererii, cred că putem să fim și mai competitivi pe piață. Mulțumesc! Doamna Sander este următoarea vorbitoare. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aș dori să salut acțiunea dumneavoastră deosebit de pozitivă pentru a pune pe picioare această piață unică digitală. Înainte de sosirea dumneavoastră discutam de planul de acțiune pentru administrația online. Principiul evocat în acest plan de acțiune este unul cât se poate de pozitiv. De fapt, sunt mai multe principii. Ele vor fi benefice pentru cetățeni, dar și pentru întreprinderi, mai ales pentru IMM-uri. Pentru ca totul să funcționeze, domnule comisar, cred că avem nevoie de încredere. Încrederea nu poate să existe fără un nivel de securitate um, satisfăcător. Ce instrumente veți folosi pentru a uh, întări securitatea? Ați vorbit despre uh, etichete, despre certificate. Puteți să ne spuneți mai multe, vă rog. Președintele vorbește fără microfon, din păcate. Well, so we will ask uh, uh Mr. Commissioner to answer. O să rugăm pe domnul comisar să răspundă la ultimele întrebări care au fost adresate și vreau să explic încă o dată, domnule Butiho A fost complet neașteptat din partea dumneavoastră o asemenea reacție. Ar fi trebuit să îi puneți întrebarea colegului, iar ar fi trebuit să îi spuneți să vă cedeze timpul de trei minute și să puneți cele trei întrebări. Domnul Buticofer întrerupe, spune, ar fi trebuit să-mi dați ocazia să vorbesc, așa cum faceți de obicei. E nedrept. E ne... Sunteți nedrept, spune domnul Buticofer. Aveți cuvânt. Es wurde zu Beginn äh, unser Copyright-Vorschlag angesprochen. A fost uh, amintită propunerea noastră privind uh, drepturile de autor, la care alte comisii uh, vor, fi, vor avea competență pe, pe fond. Și aș dori să vă atrag atenția asupra acestei propuneri, pentru că economia creativă este o parte importantă a industriei europene. În legătură cu această propunere privind drepturile de autor pe care aveți în fața dumneavoastră, este important să ajungem la un echilibru între interesele utilizatorilor, tot ceea ce ține de muzică, de uh, film, să poată fi folosit, să poată fi accesat, ascultat, uh, vizionat și așa mai departe. Și în același timp să garantăm o plată corectă uh, celor care sunt autorii scenariilor, um, regizorilor, um, actorilor, um, compozitorilor, cântăreților și așa mai departe. Este vorba de această lacună a, a acest value gap, de o plată bună, o remunerare corectă și care este valoarea pe care o acordăm jurnalismului de calitate în această epocă digitală. Și M-aș bucura dacă și uh, comisia uh, dumneavoastră s-ar implica în acest, uh, în acest domeniu. Apoi, Raymond m-a întrebat cum va avea loc acest, uh, această schimbare. În acest moment, nu, până în acest moment, Bulgaria nu a făcut nicio, prapu, uh, nicio propunere privind reprezentantul Bulgariei în Comisia Europeană. Știți care este situația politică din uh, Bulgaria în acest moment? Deci, întrebarea, cine se va ocupa de economia digitală și societatea digitală? Uh, depinde să vedem cine va, cine va fi, cine va fi propun, uh, persoana propusă de Bulgaria. Și la această întrebare va trebui să răspundă președintele Comisiei după ce Colegiul comisarilor din nou va fi complet și apoi va trebui să vedem fiecare persoană ce pregătiri profesionale are și așa mai departe, ce experiență are. Însă, până în luna decembrie, eu mă ocup în continuare de acest portofoliu și după aceea voi sta la dispoziția uh, oricui cu sfaturi legate de cum urmează să arate piața digitală pe viitor. Domnul Boni m-a întrebat cum colaborează statele membre. Și acum vedem că atunci când vine vorba de anumite domenii politice, că în uh, Consiliu se manifestă o reticență vis-a-vis -vis de europenizarea uh, legislației, când vine vorba de mai multe proiecte europene. În domeniul digital trebuie să recunosc că statele membre, atât în Consiliu, uh, atât în Consiliul European, cât și în Consiliile specializate, statele membre sunt disponibile, sunt uh, pregătite să sprijine uh, uniformizarea standardelor și așa mai departe, pentru că au remarcat că în sectorul digital fiecare stat membru în parte singur nu este suficient de mare pentru a ține pasul cu dinamica care are loc, uh, se manifestă în Statele Unite ale Americii sau în uh, zona asiatică. Domnul uh, Butikofer, pe bună dreptate, mi-a, mi-a adresat întrebarea dumnealui. Am fost în urmă cu câteva, în urmă cu, cu ceva vreme, am discutat subiectul industrie, industrie 4.0 cu reprezentanții SAP, de exemplu, și aș dori să spun că vor exista puține domenii unde industria unui stat membru din uh, Uniunea Europeană va fi atât de avansată cât este uh, industria 4.0 uh, și uh, va exista o conectare atât de profundă între această platformă și uh, autoritățile uh, de stat. Deci, poate industria 4.0 va deveni chiar un concept un concept uh, global. În Austria se vorbește despre industria 4.0 Austria, în Italia despre industria 4.0 uh, Italia, însă eu, în calitate de german, am o reticență de a, în a europeniza acest termen german. Însă, ce s-a realizat deja pe această, prin această platformă este foarte util pentru întreaga economie digitală euro- europeană. Tocmai de aceea integrăm cât este, uh, cât este mai mult posibil această platformă în această platformă a platformelor pe care am amintit-o deja. Sunt uh, prezenți uh, Uh, sunt prezenți reprezentanța industriei vi- viitorului și așa mai departe și statele membre care nu au o asemenea platformă sunt reprezentate prin uh, guvernele lor. Uh, în România, în această săptămână, există un proces de reflexie, în Slovacia, uh, un asemenea proces de reflexie, tocmai de a crea o asemenea, o asemenea platformă. Cuca și celelalte exemple acum. Întrebarea este dacă avem nevoie de un uh, drept european privind uh, economia externă. Este un lucru care se discută deja în Consiliu. Eu, în fiecare an, sunt responsabil pentru 1,8 miliarde de euro pe care le investim cu toată responsabilitatea în proiecte în uh, domeniul roboticii cheltuim aproximativ 100 de milioane de euro. Și în domeniul de cercetare putem să acceptăm societăți comerciale ca partener doar dacă acestea au, au know-how-ul, au expertiza în, în Europa. Deci CUCA este, are un rol de lider în robotică, în parteneriatele public-private, atâta vreme cât centrul său de dezvoltare se va, va rămâne în Augsburg atâta vreme cât uh, sediul cercetării va fi în Europa. Și dacă ne gândim la programul de cercetare Orizont după 2020, un lucru care va fi discutat și de Parlamentul European peste câțiva ani, cred că acest principiu va trebui să fie păstrat, pentru că astfel vom păstra uh, acest stimul indiferent de cine deține acțiunile unei uh, societăți comerciale, indiferent de cine este proprietarul unei societăți comerciale, dacă uh, activitatea de cercetare se desfășoară în Europa, atunci uh, ea va aduce o plus valoare Europei în general. Apoi, un alt subiect este cel al instrumentelor pe care, pe care trebuie să le găsim în în Europa, de acest subiect uh, trebuie să se ocupe colegii care au competențe în domeniul economic. Și cred că trebuie să fie o soluție în două, în, cu două sensuri. Cu cât suntem mai deschiși, cu atât trebuie să avem și un acces pe alte piețe. Însă sunt sigur că vom putea uh, discuta acest subiect cu altă ocazie. În ceea ce privește subiectul eficienței energetice și reducerii consumului de energie prin inițiativa orașelor inteligente și a comunităților inteligente promovăm o colaborare între DigiMove, DigiGrow, DigiConnect și DigiENA. Lucrăm de asemenea cu orașe parteneri la crearea unor, unor proiecte model Uh, care presupun că nu se reduce calitatea vieții, ci se optimizează soluțiile de transport, se um, îmbunătățește consumul energetic al clădirilor și se păstrează aceeași calitate uh, a vieții, reducându-se în același timp uh, energia folosită și emisiile, emisiile de gaze cu efect de seră. Domnul Rubic s-a referit la subiectul roaming. Avem un calendar. Dacă până în 15 iunie anul viitor am, ne dorim să ajungem la uh, desfințarea tarifelor de roaming în Uniunea Europeană, până în 15 decembrie uh, trebuie să ajungem la un acord între Consiliul, Comisie și, și Parlament, atât în domeniul uh, uh, wholesale, cât și în domeniul comerțului cu uh, amănuntul. Dar avem nevoie de uh, o soluție pentru întregul pachet. Am discutat săptămâna trecută cu BEREC, adică cu reprezentanții autorităților de reglementare. Există un comitet în Consiliu care trebuie să ia o decizie în legătură cu propunerea, uh, propunerea noastră. Uh, și în ceea ce privește utilizarea echitabilă, există o problemă concretă. Și vă dau un exemplu. În Letonia, tarifele pentru serviciile de uh, telecomunicații sunt, reprezintă, sunt cam o șesime față de cele din Irlanda. Deci, dacă după desfințarea roamingului în iunie anul viitor, să sperăm că acest lucru se va întâmpla și dacă un uh, cetățean din Irlanda își cumpără un card SIM al unui operator uh, de telecomunicații din Letonia. Dar nu trăiește în Letonia, ci trăiește în continuare în Dublin și uh, folosește telefonul în Dublin sau sună de la Dublin la Londra sau la Bruxelles și așa mai departe. Atunci operatorul leton trebuie să cumpere mult mai scump unitățile de transport decât ce poate câștiga la el acasă. Și dacă ar face acest lucru, în câteva săptămâni ar da faliment. Și pentru a evita acest, între ghilimele, abuz, într-un mod cât mai puțin birocratic și fără a introduce această reglementare cu o limitare la 90% sau fără a introduce o limitare a, a traficului, a volumului care poate fi traficat, trebuie să găsim o soluție și tocmai acest lucru se încearcă acum prin comitetul din Consiliu, pentru că este foarte clar că dacă uh, operatorul uh, din, uh, din Letonia va, va avea pierdere, atunci uh, Letonia se va opune în Consiliu acestei propuneri. Deci este, este evident că există interese diferite între statele membre. Cu toate acestea, eu sunt optimist că vom reuși să respectăm termenul limită de 15 iunie anul viitor pentru a eh, elimina eh, tarifele de, eh, de, de, de roaming. Apoi, în ceea ce privește semiconductorii și micro, produsele microelectronică, în anul în acest an am demarat un proiect la care participă Germania, Franța, țările de jos și alte două. Port discuții cu Austria și cu Belgia și în urmă cu câteva zile am organizat o conferință la care au participat și reprezentanții industriei și un alt reprezentant STM a participat și a fost plin de laudă și a spus că acest parteneriat la care participă industria, statele membre și Uniunea Europeană vom reuși. Fondurile pe care am putut să le luăm din bugetul european au fost dublate de statele membre participante și sectorul privat va, va participa cu o sumă de 5 ori mai mare. Pentru a trebuie să rămânem competitivi fa- față de concurenții din China dar vă rog să, uh, să, să întrebați pe reprezentanții STM. Uh, evenimentul din, uh, de săptămâna trecută de la Roma a fost un adevărat succes. Apoi, în ceea ce privește directiva care garantează privind securitatea um, rețelelor informatice, aceasta trebuie să fie transfusă în uh, în legislația statelor uh, membre, pentru că securitatea cibernetică se leagă de încrederea cetățenilor de a folosi cloud uh, computing, de a se simți protejați în fața atacurilor uh, posibile. Deci este vorba de cultura europeană, de dezvoltarea unor sisteme de certificare europene. Și aș dori să mulțumesc pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și pentru comentariile dumneavoastră. Uh, we hope that we can meet you. Mulțumesc, domnule comisar, sper să vă mai putem întâlni și pe viitor când veți fi vicepreședinte pentru buget și resurse umane, așa cum s-a anunțat la Comisia Europeană și acum vă mulțumim din suflet pentru toată munca dumneavoastră și tot ceea ce ați făcut pentru economia digitală și pentru societate, și pentru felul în care ați participat la dialogul structurat între Comisia ITRE și Comisia Europeană pe care o reprezentați dumneavoastră, domnule comisar. Vă mulțumim. Uh, uh, uh. Dragi colegi, suntem în întârziere. includerea emisiilor de gaze cu efect de seră în LULUCF pentru cadrul de energie de după 2020. Raportor este Maria, uh, Mariza Matias de la grupul GUE. Vreau să vă amintesc faptul că Gazele cu efect de zer în ce privește exploatarea terenurilor, schimbarea destinațiilor terenurilor și silvicultura nu sunt acum uh, cuprinse decât în angajamentele internaționale uh, în baza protocolului de la Kyoto, dar nu există nimic la nivel european. Deși protocolul de la Kyoto este obligatoriu pentru UE și statele membre, totuși trebuie să ne asigurăm că strategia privind folosirea terenurilor uh, nu va se va solda cu emisii suplimentare. Obiectivul acestui sector trebuie să fie mai bine definit în cadrul Uniunii Europene. Um, acum trebuie să analizăm această propunere a cărei scop este să determine cum să uh, includă acest sector în uh, strategia de protecție a climei a UE din 2021. Comisia competentă pe fond este cea de mediu și noi trebuie să uh, scriem un aviz pentru Comisia de Mediu. Mai multe aspecte cu privire la exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, uh, sunt cât se poate de relevante pentru comisia noastră, ca de exemplu consecințele folosirii terenilor pentru biomasă, bioenergie sau pentru a garanta materie primă pentru industriile noastre. Cum spuneam, multe subiecte. Colega noastră, doamna Matia, este raportor și o rog să ia cuvântul. Obrigada, Sr. Presidente, e obrigada pela introdução que fez. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că propunerea Comisiei trebuie salutată, așa cum spuneați aceste probleme se regăsesc în acordul de la Kyoto și ne trebuie soluții de reglementare la nivel european pentru după 2020 și mai ales ne trebuie soluții ținând cont de faptul că trebuie să respectăm uh, obligațiile pe care ni le-am asumat prin uh, tratatul de la Paris. Nu suntem noi uh, comisia responsabilă pe fond, dar totuși există aspecte pe care trebuie să le discutăm în avizul acesta. Uh, Vreau să ascult care este părerea raportorilor din umbră, dar când vorbim uh, despre LULUCF, este clar că aici există aspecte legate de emisii și care țin de competența comisiei noastre. Aș vrea să spun de la început că sunt de acord cu abordarea comisiei și sper că această abordare va fi menținută în cadrul dezbaterilor din Parlament. pe lângă alte programe care există deja, um, LULUCEF ține de uh, sistemul de uh, tranzacționare a emisiilor de carbon și în acest sens cred că putem uh, sublinia câteva aspecte legate de energie, industrie, transporturi și trebuie de asemenea să nu uităm că schimbarea propusă aici, adică o economie mai puțin dependentă de carburanții fosili, nu trebuie să amenințe obiectivele ce țin de economiile pe care uh, ni le propunem în domeniul LUCF. În un alt aspect uh, care cred că este important, deși poate mai puțin ține de competențele comisiei noastre, este următorul. Trebuie să ținem cont de biodiversitate, calitatea solului, eroziune, calitatea apelor, lucruri care nu țin uh, strict de competența comisiei noastre, ci a altor comisii competente cu cercetarea și inovarea. Dar în ceea ce privește uh, energia, industria. Cred că aici, uh, în aceste domenii, inovarea este extrem de importantă și trebuie să țină cont de toate dimensiunile pe care tocmai le-am evocat, biodiversitate și așa mai departe. În al treilea rând, e probabil o chestiune transversală, dar vreau să mă refer la problema transparenței. Și noi, în domeniul nostru de competență, a trebui să mizăm pe transparență în ceea ce privește sursele de informații, tehnologiile utilizate și nu doar pentru uh, a fi mai bine informați și pentru ca evaluarea informațiilor pe care le avem la dispoziție să se facă într-o manieră echitabilă și transparentă în statele membre. Deci, în acest uh, prim schimb de vederi, uh, nu pot să exprim toate ideile uh, care țin de acest domeniu, dar aștept să văd care sunt și ideile colegilor din alte grupuri politice pentru a redacta acest uh, proiect de aviz și, vă spun încă o dată, cred că tot ce ține de energie, de transport, de cercetare și inovare ar trebui să figureze printre prioritățile noastre. Mulțumesc! Doamna Ayuso de la PPE acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc de asemenea doamnei raportor pentru intervenție. Este primul schimb de opinii și ca atare am să evidențiez doar câteva preocupări pe care le am. Această propunere este strâns legată de uh, propunerea privind uh, includerea uh, emisiilor de dioxid de carbon din partea sectorului um, agricol uh, despre care am discutat la începutul uh, reuniunii noastre. Este logic să existe mai multă marge de flexibilitate în această propunere decât în cealaltă, dar în același timp trebuie să le tratăm împreună și uh, simultan pentru că vorbesc despre unul și același lucru. Și uh, nu putem să uităm nici felul în care aceste sectoare vor fi incluse uh, printre cele care folosesc certificatele de emisii într-un viitor apropiat. E vorba despre măsurile ce vor fi valabile din 2021 până în 2025 și s-ar putea ca o parte din angajamentele de reducere a emisiilor să poată să fie transferate de la un stat membru la altul și de la o perioadă la alta. Și atunci vreau să întreb Comisia, ce se va întâmpla în perioada 2026-2030 dacă există un excedent de uh, um, emisii? Acestea vor putea să fie transferate pe următoarea perioadă și de la un stat membru la altul? Deci aceasta este o întrebare pentru Comisie. Mai există și un alt subiect, e vorba despre uh, producătorii de lemn și produsele de lemn. Da, pe hârtie arată foarte bună, deși este o formulă matematică care mi se pare complicată. Doamna raportor a vorbit despre nevoia de transparență. Eu mi-aș dori să se stabilească niște norme uh, care să fie valabile pentru toate statele membre, pentru că în această formulă care ne-a fost prezentată uh, cu uh, viața utilă a produselor de lemn și apoi uh, deșeurile din produse de lemn, mi-e greu să-mi dau seama care va fi rezultatul final. Deci aici am nevoie de mai multe explicații, dar văd că se uită domnul președinte la mine, trebuie să închei rapid. Mai am încă o altă Uh, întrebare apropo de această cantitate de 280 de milioane de tone. Puteți să măriți această cantitate? Deci, întrebare pentru comisie. Președintele întrerupe. Mulțumesc, uh, uh, stimată doamnă. Acum, numele societății și Democrația, doamna Compulana. Like very much the, our rapporteur. Mulțumesc, îmi place că raportoarea a abordat uh, aspectele care sunt uh, importante pentru uh, comisia noastră. Ca întotdeauna când vorbim despre păduri, vorbim despre foarte multe lucruri conectate, despre agricultură la fel, când vorbim nu este posibil, deci să vorbim despre inovație pentru viitor sau despre energie și regenerabile, fără să ținem cont de bioeconomie. Cred deci că propunerea Comisiei este în principiu bună ca reacție la tratatul de la Paris privind schimbările climatice și știm că uh, toate uh, uh, aceste biomateriale pot să acționeze ca uh, absorbanți, dar chiar și aceștia uh, uh, precum pădurile, funcționează mai eficient când sunt uh, gestionate corect. Deci dacă avem grijă mai bună de, uh, dacă avem mai multă grijă de pădurile noastre, vom avea o un uh, biomaterial mai bun, de calitate mai bună, care ne va ajuta să limităm efectele schimbărilor climatice. Deci Comisia ar trebui să fie orientată către viitor, ar trebui uh, să ne uităm uh, înspre viitor și să vedem care sunt uh, um, avantajele pe care le vom avea dacă punem în aplicare aceste programe. Vorbim despre flexibilitate, utilizarea terenurilor, uh, programul de a emisiilor de carbon și toate celelalte măsuri vor trebui incluse în raport și noi vom urmări buna evoluție a acestuia ca să țină cont de toți uh, factorii de care avem nevoie, astfel încât um, mediul să ne ofere avantaje competitive de care vorbeam mai devreme și în special pădurile. Domnul Federle, mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, domn raportor. E clar că acest aviz va fi unul foarte important. Este de asemenea important să ne asigurăm că nu creăm legislație care în uh, realitate să ridice mai multe probleme decât rezolvă. Însă sunt foarte multe uh, posibilități de care trebuie să ținem cont în ceea ce privește pădurile noastre. Aș vrea, deci, să văd, de exemplu, în raport niște uh, referiri la uh, materiale de substituție. Unele um, obiecte pe care le folosim zi cu zi ar putea fi înlocuite cu uh, materiale sintetice foarte bune. E vorba de produse mult mai prietenoase cu mediul. De exemplu, m-aș referi la uh, industria tutunului. Trebuie să ne asigurăm că nu uh, afectăm uh, posibilitățile de creștere economică și nu afectăm locurile de muncă din mediul rural în Austria și în părțile Germaniei se eh, discută foarte mult de finanțele publice. Acum, anul trecut, cred că În Suedia, de exemplu, anul trecut, um, industria forestieră a făcut de patru ori mai mare profit decât industria auto, deci trebuie să păstrăm uh, și să mm, creștem capacitatea pădurii de absorbție a carbonului. Și uh, aici mm, va vor fi beneficii uh, palpabile în domeniul limitării efectelor climatice. Efectele de mediu au și ele nevoie de o anumită reguli pentru calcul și trebuie să luăm în uh, calcul ideea că trebuie să gestionăm astfel, altfel uh, pădurile, trebuie să încercăm să um, reîmpădurim. În Suedia și Finlanda, în ultimii 150-200 uh, de ani, sectorul uh, lemnului a crescut foarte mult, dar mai sunt încă părți ale continentului unde despădurirea reprezintă o problemă majoră și va trebui să ținem cont și de diferențele regionale. Mulțumesc. Următorul vorbitor din partea verzilor. Domnul Iavor, mulțumesc. Salutăm propunerea Comisiei de a integra rolul UCF în uh, politicile de mediu. Uh, pe, în general, propunerea Comisiei uh, este una pozitivă, dar sunt, e loc și de îmbunătățiri. Dați-mi voie să vă reamintesc câteva aspecte. În primul rând, nivelul de ambiție. Trebuie să ne asigurăm că sectorul CF contribuie suficient la uh, îndeplinirea obligațiilor ce revin Uniunii în urma conferinței de la Paris, că uh, sunt efecte suficient uh, de uh, vizibile în ceea ce privește combaterea efectelor climatice. Această legislație trebuie să fie ambițioasă și trebuie să fie un instrument uh, real uh, de reducere a uh, emisiilor de uh, dioxid de carbon. În al doilea rând, uh, trebuie un mecanism mai simplu de contabilitate. Comisia propune trei modalități diferite de contabilizare și, din și cred că aceste trei metode pot să pună în pericol transparența și să creeze noi lacune legislative. Apoi, utilizarea uh, durabilă a biomasei într-un, într modalitate cât mai prietenoasă cu mediul, astfel încât să nu epuizăm stocurile de carbon, din potrivă să le creștem. și mm, să recunoaștem faptul că numai o gestiune corectă a pădurilor poate duce la o creștere a producției de biomasă. Împreună cu regulamentul privind uh, împărțirea sarcinilor și cu uh, sistemul uh, de tranzacționare a emisiilor de carbon, vom avea, sper, un uh, uh instrumente mai utile pentru, mai bune pentru eliminarea efectelor schimbărilor climatice. Din partea GUE acum, domnul Kolicek. Domnule președinte, eu am mai multe observații de natură practică. Sigur că calculul beneficiilor în uh, cazul uh, stocării carbonului în cazul pădurilor este o chestiune crucială. Sigur că situația e diferită în sudul Italiei față de cea din Suedia. Eu uh, nu pot decât să recomand ca metoda de calcul să ia în considerare o creștere a masei lemnoase, pentru că aici uh, Asta se poate socoti la fel și în nord și în sud. Cam cu 30 de ani în urmă se făceau eforturi pentru a îmbunătăți um, echilibrul uh, uh, în, ca, în uh, cazul dioxidului de carbon prin recurgerea la reîmpăduriri în Ehm, sudul Africii, de exemplu, pe fâșia din nordul deșertului Sahara și la sud de deșertul Gobi, la fel, chinezii încearcă să recurgă la reîmpăduriri pentru că acestea ar avea un efect eh, benefic asupra marilor orașe, precum eh, Beijing, care se confruntă cu poluare Astfel de proiecte au loc uh, în multe părți ale lumii și ar trebui incluse în acest raport. Și încă ceva, 70% din uh, planetă reprezintă oceanul, oceanele și în mijlocul Atlanticului uh, există un fel de insule plutitoare formate din particule de plastic ce au rezultat în urma poluării care, și, care s-au scurs în mări și oceane din râurile care trec prin orașele noastre. Iar uh, acest adevărat recif în Atlantic e mai mare decât teritoriul Ucrainei. Ar trebui, deci, să ne gândim la soluții, soluții uh, raționale, pentru că aceste adevărate insule plutitoare fac ca razele solare să nu mai pătrundă și să fie afectată viața la, uh, în oceanul planetar. Domnul Kelly, da, mulțumesc. Sunt în general mulțumit de, de acestui raport. Am avut privilegiul, privilegiul să reprezint Parlamentul la Marrakesh, la COP21. Acum e momentul să trecem la punerea în aplicare a acordului de la Paris cu dispozițiile renegociate la Marrakesh, la Marrakesh și acest acord acoperă toate uh, aspectele economice. Nu uh, poate fi nicio excepție, iar uh, pădurile, desigur că au un rol dublu de limitare a efectelor polua, poluante și de producere a biomasei. Mm, câțiva dintre colegi au subliniat aspecte interesante. Sigur, metoda de calcul este una foarte importantă, mai ales în ceea ce privește uh, energia provenită din biomasă. Da, e frumos să vorbim despre energii regenerabile și alte blablauri, dar trebuie să calculăm impactul activităților economice, precum uh, transporturile și așa mai departe. Ar trebui de asemenea să privim Uh, pădurea din perspectiva economiei circulare. Pentru că aceasta trebuie să aibă o viață uh, lungă și productivă înainte de a fi sacrificată pentru uh, fibră, celuloză și așa mai departe. Eu vreau să mai spun de asemenea că lucrurile se uh, leagă și de politica agricolă comună și din această perspectivă trebuie să existe stimulente corespunzătoare ca să încurajăm oamenii să protejeze pădurile, mai ales să, să încurajeze oamenii din regiunile uh, marginale, periferice. Pentru că fermierii au ajuns să producă, de exemplu, carne de vită fără să aibă uh, vreun profit în ultima vreme, ceea ce ar ar, uh, ar putea, uh, mă rog, ceea ce le afectează veniturile și... Uh, da, mulțumesc, spune domnul președinte. Acum, din partea comisiei, din partea DG Climate. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi dați ocazia să răspund. Noi apreciem faptul că Comisia ITRE privește acest dosar încă din uh, etapa timpurie în care ne aflăm. Cât privește LULUCF, uh, este, după părerea noastră, o componentă importantă a politicilor de mediu ale Uniunii Europene. Acest dosar nu este cu desăvârșire nou, a fost uh, negociat în cadrul protocolului de la Kyoto și am uh, pus deja uh, în aplicare o decizie în 2013 care face primii pași în direcția includerii acestui dosar între politicile uh, de mediu ale Uniunii. Cât privește, deci s-au, s-au um, implementat reguli noi privind monitorizarea, supravegherea, ca să vedem care este dimensiunea um, um, de mediu a LULUCF și acum venim cu uh, obligații care figurează deja în uh, protocolul de la Kyoto cu privire la țintele în, uh, climatice pentru 2030. Am vrea ca acest sector, LULUCF, după ce va fi aplicat, să ajungă la o evoluție neutră în statele membre, să nu genereze emisii. Și în acest sens uh, încurajăm uh, o gestiune forestieră activă care ar fi benefică și pentru mediu, pentru că ar uh, ajuta la producerea unei, unei volum mai mare de masă lemnoasă, ceea ce are numai aspecte pozitive. Acum, în ceea ce privește produsele lemnoase, unul dintre elementele menționate explicit în propunerea noastră, pentru că pot avea efecte pozitive evidente, ne gândim cum să includem uh, aceste elemente pentru a stabili uh, Uh, volumul de lemn care poate fi recoltat, de exemplu, pentru construcții. Încercăm să stabilim uh, uh, o relație între um, între beneficiile cunoscute și uh, volumul de uh, masă lemnoasă care poate fi recoltat acesta este un nou element uh, de flexibilitate și este inclus și în uh, regulament și a, a fost uh, cântărită cu atenție în evaluarea de impact. Venim cu reguli noi de gestionare a pădurilor și cred că avem acum o șansă unică încă propunem statelor, statelor membre să continue măsuri deja testate pe care le vom uh, testa deci până în 2020, ținând cont de condițiile specifice din fiecare stat membru. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru observații le-am uh, recepționat și așteptăm să colaborăm în continuare cu uh, succes pe acest dosar. Madame Matias. Vă mulțumesc. Doamna Matias, doriți să încheiați această dezbatere? Probabil că da. Da, domnule președinte. În remarcile mele introductive, nu nu m-am referit la toate punctele relevante Însă, desigur, suntem supuși unor limite când vine vorba de mărimea unui proiect de aviz. Antevorbitorii mei s-au referit la puncte uh, pe, care o să le includ, cum calculăm emisiile, uh, elementele legate de economia circulară, Cred că toți cei care au vorbit înaintea mea s-au referit la lucruri care merită să fie incluse în uh, acest uh, proiect de aviz. Deci aș dori să mulțumesc tuturor pentru comentariile voastre. Vă mulțumesc calendarul. Discutarea proiectului de aviz 22-23 martie, termenul limită de depunere a amendamentelor, apoi votul din 11 mai, votul din Comisia ENVI, care este competentă pe fond, 22 iunie. Și în plenară votul este, nu este încă stabilit. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, misiunea ITRE din Portugalia și Spania. 2-4 noiembrie 2016. O să auzim care au fost uh, dificultățile, dar și succesele registrate de două state ultraperiferice. Nu înțeleg de ce este vorba de state periferice, ele se află în centrul Europei, dar poate este o lipsă de înțelegere. Oricum, este vorba de dificultățile de participare la Orizont 2020. Doamna Cabezon Ruiz reprezintă inima Europei, este membră comisiei noastre din partea socialiștilor, dar reprezintă Comisia ITRE, a fost șefa delegației respective și îi dau cuvântul pentru a ne prezenta această excursie foarte importantă pentru Comisia ITRE. Și aș dori să îi rog pe interpreți. Nu, e tot în ordine. Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro deseo... Mulțumesc, domnule președinte. Noi ne doream ca aceste țări uh, periferice uh, să fie, de fapt, în uh, inima programului Orizont 2020. Această misiune din Portugalia și Spania a avut drept obiectiv uh, să studieze uh, de ce uh, în aceste țări rata de participare în programele de cercetare finanțate din Orizont 2020 era atât de mică? Și am încercat să vedem care erau experiențele lor și care au fost doleanțele lor și problemele cu care s-au confruntat. Pe 2 noiembrie a început misiunea și ne-am întâlnit cu persoane care se ocupau de um, cu um, persoane care lucrau la Agenția de Cercetare și de Inovare și cu cercetători din diferite domenii din Portugalia, precum apa, energia, cultura sau științele sociale și umane. Printre principalele mesaje pe care uh, ne le-au trimis uh, uh, reprezentanții agenției de cercetare din uh, Portugalia a fost că era greu să integrez diferite parteneriate public-privat și alte parteneriate. Au menționat dificultatea de a, se, de a participa la proiectele prezentate online și anume că era uh, foarte bine să se poată da stimulente pentru proiectele de mai mică anvergură pentru că um, majoritatea parteneriatelor au privilegiat uh, participarea uh, multinaționalelor sau a companiilor de mai mare anvergură. De asemenea, cu autoritatea din Spania uh, s-a vorbit despre nevoia de mai multă transparență în procesul de evaluare și de acordarea subvențiilor. Aceștia ne-au arătat că erau îngrijorați de uh, tendința actuală de a înlocui subvențiile cu împrumuturi, pentru că Uh, astfel se uh, multiplică numărul de um, entități intermediare. Și de aceea ne-au rugat să studiem încă o dată această tendință de a înlocui subvențiile cu împrumuturi uh, garantate. Mai mult de nevoie de transparență, ne s-a cerut că să existe uh, um, un proces de evaluare mult mai clar și mult mai obiectiv și să existe posibilitatea de uh, feedback atunci când uh, s-a încheiat o asemenea evaluare a proiectului. De asemenea, ei spuneau că trebuie să existe mai multe oportunități, oportunități pentru științele sociale și umane și, de asemenea, ne-au cerut să dăm mai multe detalii despre uh, Uh, uh, despre proiectele interdisciplinare. Au cerut ca în um, următorul program științele sociale și umane să fie mai uh, bine incluse, să le se dea mai multă pondere. Pentru că E adevărat că în orizont 2020 nu s-a acordat suficientă importanță acestor științe și să nu mai existe doar programare economică pe termen scurt. S-a vorbit și despre uh, externalizare și despre finanțare, despre faptul că se face apel la organisme externe pentru finanțare. În mod repetat, autoritățile spaniole ne-au spus că există o lipsă de sincronizare între uh, finanțarea din fondurile structurale și uh, din alte fonduri, ca de exemplu Orizont 2020. De asemenea, regulile care se aplică fondurilor structurale fac să fie imposibil să se împace regulile uh, aferente um, fondurilor structurale și regulile care țin de orizont 2020. A spus de asemenea că ar trebui să existe o abordare de jos în sus pentru Orizont 2020 și să se privilegieze uh, participarea MM-urilor și mărirea competitivității. De asemenea, au spus că există anumite domenii în care se concentrează cercetarea și inovarea. Ori uh, țările uh, periferice întâmpină dificultăți în a se uh, integra în proiecte în aceste domenii. Am uh, fost și la Cadiz, uh, unde se află Centrul de uh, Excelență și Cercetare în domeniul maritim și ne-am întâlnit de asemenea cu rectorul Universității din um, Andaluzia. Ne-am întâlnit și cu reprezentanții a 14 instituții de cercetare, între care și unele care colaborează cu um, Maroc și cu Portugalia și ei participă la proiecte uh, în vederea dezvoltării economiei albastre. Reprezentanții acestor institute au cerut Comisiei ca uh, uh, creșterea economiei albastre să poate să fie ajutată de parteneriatele public-privat finanțate la rândul lor din orizont 2020. S-a mai pus accentul pe faptul că Uh, țări precum Spania și Portugalia sunt țări de dimensiuni mici și ar fi bine să poate să existe uh, proiecte uh, transfrontaliere în care ambele să poate să participe. În Portugalia s-a vorbit și despre uh, legăturile între uh, universități și companii, însă că pentru ca aceste parteneriate să fie uh, posibile, ar trebui ca pragurile uh, eligibile în temeiul programului Orizont 2020 să fie mai mici. În Spania, în Andaluzia, ne-am întâlnit cu reprezentanții guvernului regiunii Andaluzia și cu reprezentanții uh, de la, ministrul, uh, de la Ministerul de Cercetare și Dezvoltare din Spania și dumnealor ne-au dat uh, propriilor sugestii și păreri și lor li se părea că era fundamental să se aborde uh, problematica care este importantă și pentru guvernul din Andaluzia și pentru guvernul din uh, Portugalia, Portugalia și anume lipsa de adecvare între principiile de adiționalitate ce caracterizează fondurile structurale. Cu alte cuvinte, guvernele trebuie să completeze fondurile uh, alocate din fondurile structurale, însă nu se respectă principiul complementarității între fonduri și de aceea ni s-a cerut să modificăm legislația europeană astfel încât un guvern să aibă o marjă de discreție atunci când folosește fondurile și să înlocuiască un fond cu altul, pentru că acum acest lucru este interzis sau foarte limitat. În ce privește participarea uh, societății uh, civile în Spania și în uh, provincia Andaluzia, aceasta este acceptabilă, destul de bună de altfel, nu ni s-a atras atenția asupra uh, unor probleme deosebite. Oricum, uh, uh, există mai puține probleme decât la alte capitole, însă un punct foarte în Spania este că Centrul Tehnologic pentru Dezvoltare Industrială sprijină companiile care vor să uh, depună proiecte uh, pentru a fi finanțat din Orizont 2020 și acest centru joacă un adevărat rol de coordonare, ceea ce a uh, jucat un rol foarte important pentru participarea Spaniei în Orizont 2020. Atât din partea mea și vă mulțumesc. Coleg Zoriniu. Vă mulțumesc, domnul Zoriniu. Mulțumesc, domnul Presidente. Eu nu integrei a, misiunea oficială. Eh, vă mulțumesc, domnule președinte. N Am făcut parte din delegația oficială Însă, în calitatea de membru al Comisiei ITRE și eurodeputat din Portugalia, o țară deosebit de importantă, am participat și eu la câteva din reuniunile organizate în Portugalia pe parcursul acestei misiuni și cu această ocazie am auzit mai multe sugestii și propuneri privind a doua etapă de punere în aplicare a Orizont 2020. Aș dori să menționez câteva idei cheie se referă la impactul social cauzat de cercetare și dezvoltare. Rezultatele cercetării și dezvoltării ar trebui să fie făcute mai bine cunoscute opiniei publice largă, largi. Cercetarea și dezvoltarea sunt importante, toată lumea a fost de acord cu acest lucru, este important însă să oferim și uh, un sprijin mai mare uh, proiectelor de cercetare în etapele inițiale. Este important ca aceste proiecte de cercetare să se bucure de acest sprijin în etapele inițiale, pentru că este vorba de proiecte care ar putea să îmbunătățească foarte mult competitivitatea uh, Europei. în, în aceste prime etape, aceste proiecte se confruntă cu rezultate nesigure pe viitor. Cu toate acestea, ar trebui să fie sprijinită, sprijinită pentru că poate până la urmă rezultatele cercetării vor fi benefice. Cooperarea între regiunile europene ar trebui să fie strânsă și mai mult, mai ales cooperarea între regiunile care se bucură de finanțare europeană. Mă gândesc la parteneriatul de cercetare în zona uh, Mării Mediterane și cooper- aici cooperarea ar trebui să fie și mai mult sprijinită pentru că ele oferă o adevărată plus valoare europeană. Cred că acestea sunt elementele asupra cărora ar trebui să ne concentrăm în urma acestei misiuni. Deci proiectele de cercetare și dezvoltare din zona Mării Mediterane. Doamna Matias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc rapor, uh, raportoarei eu nu am putut să, să particip la această misiune din Spania și Portugalia, chiar dacă sunt raportată pentru Orizont 2020, însă a trebuit să conduc o delegație a Parlamentului European din Egipt. Aș dori să mulțumesc uh, colegii noastre care ne-a prezentat această delegație. S-a referit la multe puncte pe care le-am discutat și în momentul în care vorbisem pentru prima dată despre propunerea referitoare la Orizont 2020. Și nu este nicio surpriză pentru mine că aceste puncte au fost uh, și sunt în continuare atât de relevante. Le discutasem în momentul în care avusesem în fața noastră propunerea privind programul 2020. Legătura între fondurile structurale și fondurile de cercetare din 2020 a rămas uh, un punct care trebuie să fie discutat. În momentul în care discutasem această propunere, atrăsesem atenția că este posibil să se ajungă la asemenea confuzie și, din păcate, cred că aici mai avem mult de lucru. Complementaritatea nu trebuie să fie înțeleasă în sensul înlocuirii fondurilor din, uh, dintr-o parte cu fonduri din altă parte. Însă se pare că așa sunt uh, înțelese lucrurile în Spania. Fondurile de coeziune pot fi înlocuite cu cele de cercetare. De asemenea, um, fondurile destinate întreprinderilor mici și mijlocii nu au ajuns la aceste întreprinderi, chiar dacă ele au un rol atât de important pentru economia europeană. Descentralizarea uh, fondurilor este un aspect important pentru că în continuare aceste fonduri sunt alocate prea uh, printr-o modalitate prea centralizată și noi ne-am dorit să insistăm mai mult și asupra uh, factorilor de convergență. ne dorim mai multă convergență. Nu ne dorim ca de fiecare dată aceleași uh, institute de cercetare din aceleași state să se bucure de aceste fonduri uh, dedicate cercetării. Apoi, am redactat și adoptat mai multe uh, rapoarte privind orizontul 2020. Acum avem un singur uh, raport care se ocupă de normele de punere în aplicare a acestui, uh, acestui uh, program. Cred că regulile de participare la acest program ar trebui să fie schimbate. Nu putem impune aceleași condiții universităților și instituțiilor de educație publice ca cele care trebuie să fie respectate de uh, Uh, de societățile comerciale. Mi se pare că aceste criterii ar trebui să fie uh, verificate și schimbate. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, mâine la nouă întâlnirea coordonatorilor și la ora 10 începem votul. Vă mulțumesc uh, foarte mult pentru răbdare.